Yeah, yeah. All right, Jazine's back. Okay, I'll start anyway and... Stimați colegi, o să începem. Dar înainte de a prezenta pe vizitatorul nostru de astăzi, aș dori să vă spun că audierea comună cu ITRE a impus disciplină. Știți că v-am rugat să vorbiți doar câte un minut, că eram cu 20 de minute în întârziere pentru că cei de la ITRE depășiseră timpul inițial, însă vă sunt recunoscător că ne-ați ajutat să ne reintegrăm în programul inițial pe cât de mult a fost posibil. Următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de vederi privind uh, spațiul aerian cu colegul nostru. Domnul Iarzembovski. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, este o plăcere deosebită pentru mine să fiu aici încă o dată, pentru că aici mă simt ca acasă. V-am adus un nou document, sper că l-ați primit deja. E o versiune adusă la zi a raportului meu și vin la șase luni după ultima prezentare pe care am făcut-o, aș începe cu nota pozitivă, și anume că de la ultima noastră întâlnire, Bulgaria și România au semnat acordurile de stat pentru aceste blocuri aeriene funcționale. Am fost la Sofia și la București și pot să vă spun că ambele state fac eforturi pentru a trece la punerea în aplicare a acordului și de, la încercarea de a îmbunătăți cooperarea între autoritățile naționale și prestatorii de servicii de navigație aeriană. Cred că acest bloc funcțional al Dunării va putea fi funcțional curând. Știți că Deocamdată avem cele două suedez danez și britanico-aerian, bloc funcțional aerian. Spațiile aeriene daneze, suedeze, irlandeze și britanice și-au intensificat eforturile în încercarea de a explora posibilitatea fuzionării celor blocuri aeriene funcționale. Ar fi un bloc de patru țări, dacă vor reuși să facă acest lucru le examinează în prezent această posibilitate la nivel operațional, însă știu că dacă vor să fuzioneze cele două faburi, au nevoie de acord la nivel statal și la nivelul instituțiilor care gestionează spațiul aerian. Acest exemplu este într-adevăr bun și ne aduce la discuția pe care am avut-o la începutul anului, când ne-a spus comisiei, credem că ar fi timpul ca în următorii doi ani să încercăm să reducem numărul acestor blocuri funcționale, pentru ca în ultimă instanță să avem un singur spațiu aerian european unificat. Și tocmai din acest punct de vedere, cred că suedezii, danezii, britanici și irlandezii ne dau un bun exemplu. Acum o să trec la lucrurile mai puțin plăcute. Încă există patru blocuri aeriene care, pentru care nu s-a semnat acordul de stat, Știți că înainte ca un astfel de bloc aerian funcțional trebuie să devină operațional, avem nevoie de acord la nivel statal, acord între autoritățile de supervizare naționale și un acord de cooperare până la integrarea la nivelul spațiului aerian. Deci avem patru blocuri care nu au semnat acordurile de stat. E vorba de blocul nord-european, Norvegia, Finlanda, Estonia și Letonia. Apoi, pot primi și eu niște cafea, spune vorbitorul. Apoi, uh, zona Baltică, Polonia-Lituania, a treilea bloc este cel de sud-vest, Portugalia și Spania. Și următorul este cel numit Blue Med, Italia, Malta, Grecia și Cipru. m-au sunat un uh, oficial cipriot săptămâna trecută și mi-a spus că Grecia nu are guvern. I-am spus, mă rog, asta e decizia poporului grec, dar celelalte trei țări pot să se ocupe de pregătirile necesare în vederea semnării acordului de stat. Sperăm că după alegeri, la începutul lunii mai, în Grecia, o să fie un guvern de coaliție sau ceva de genul ăsta și va fi un ministru competent care să poată decide în această chestiune. Deci asta ar fi vestea proastă. Avem patru blocuri pentru care nu s-au semnat acordurile de stat. Altă chestiune mai puțin plăcută este că avem două blocuri pentru care s-au semnat acordurile de stat, dar se pare să nu existe vreo cooperare intensificată sub nicio formă. E vorba de blocul centru european care include șase țări și 55% din spațiul aerian. Au semnat acordul de stat pe 2 decembrie 2010. Ca avocat mă supără că, iată, a trecut un an și că nu e ratificat. Însă, și celelalte etape s-au făcut puține progrese, se așteaptă și alegerile din Franța, vedem ce guvern va fi acolo, însă nu putem în Europa să tot așteptăm următoarele alegeri într-o țară sau alta. Alt bloc cu probleme este blocul centre-european, șapte țări, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Austria, Slovenia, Croația, și Bosnia-Herzegovina. Și aici încearcă să găsească soluții pentru a înainta puțin lucrurile. Eu tocmai am venit din Bosnia-Herzegovina, care prezida acest bloc, însă în ambele cazuri pe care tocmai le-am prezentat, situația este dezamăgitoare. Vă aduceți aminte? Ideea era ca după adoptarea legislației în 2009, la trei ani după această adoptare, pe, deci în decembrie 2012, să fie o îmbunătățire clară sau să existe cel puțin condițiile unei îmbunătățiri la cele patru capitole, siguranță, capacitate, eficiența costurilor și impact de mediu. Se înregistrează niște efecte pozitive în anumite blocuri aeriene, pentru că, într-adevăr, ceva reforme s-au făcut. Situația diferă de la un bloc la altul, dar vedem că situația culorilor aeriene s-a îmbunătățit, ceea ce înseamnă că avioanele nu mai trebuie să zboară în zigzag, se economisește combustibil și se reduce poluarea. În alte blocuri, s-a trecut la utilizarea flexibilă a spațiului aerian și asta ar fi o mare realizare a acestor blocuri. Pentru prima dată, aviația civilă și cea militară colaborează și încearcă să găsească noi căi de colaborare. Majoritatea țărilor, când vorbeam cu general din forțele aeriene, trebuie aceștia nu vreau să recunoască că nu aveau suficient combustibil să zboare toată ziua și erau practic siliți să lase spațiul liber pentru aviația civilă. Ar mai fi și alte exemple. Exemplul blocului danezo-suedez. Acolo s-a format o companie care administrează acest spațiu aerian. Este operațional începând cu iulie acestui an și autoritățile naționale de gestionare își transferă atribuțiile către acest singur prestator de servicii de administrația spațiului aerian. Vedem astfel cum atribuțiile se transferă de la statele membre către instituții transnaționale și sperăm că pe viitor aceasta se va întâmpla la scară mai largă în Europa. Deci vreau să vă dau aceste exemple pentru a vă demonstra că, în ciuda problemelor pe care le-am menționat, ideea acestor blocuri aeriene funcționale este una bună și a adus deja îmbunătățiri ale situației. Aceste blocuri funcționale sunt un instrument care ne-ar putea permite să înaintăm spre un spațiu aerian unificat la nivel european. Mai avem un alt instrument, mecanismele naționale. Dacă vreți să citiți ceva mai mult despre asta, o să găsiți la punctul 6 din raportul meu, la fiecare bloc, acolo la punctul 6, găsiți o evaluare a mea a modului în care propunerile naționale sunt sau nu satisfăcătoare. Sper că statele membre nu se supere pe mine pentru aceste opinii și evaluări proprii, dar a trebuit să le fac pentru că, după cum știți, grupul de supervizare abia și a definitivat raportul, o să-l vedeți probabil săptămâna viitoare. Deci ce vedeți aici deocamdată este valoarea mea proprie. La plusuri, unde e vorba de Regatul de Irlanda, spun că în cazul acestor țări, nou, noua metodă de gestionare este adecvată și contribuie la realizarea țintelor paneuropene. Marea Britanie a reușit să gestioneze mai bine și costurile. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, comisia poate să roage membrii de două ori să facă ceea ce trebuie, dar nu are posibilitatea de a-i da în judecată în cazul acestor blocuri funcționale. totuși, comisia poate da statele membre în judecată dacă acestea nu constituie blocurile funcționale la timp și în termeni reali. Am să închei Chei spun că e timpul să reamintim statelor membre că ele, în unanimitate, împreună cu Parlamentul European, au decis să adopte această legislație privind spațiul aerian și, prin urmare, trebuie să respecte dispozițiile acestei legi. Trebuie să constite blocurile funcționale la timp. Am avut multe exemple pozitive și dacă unii o să vină să spună, nu avem idei, e greu, nu știm ce să facem, nu trebuie decât să le spunem ce au făcut celelalte blocuri funcționale în materie de a îmbunătăți siguranța, capacitatea, gestionarea costurilor și impactul de mediu redus. Deci e important să amintim statelor membre că trebuie să se grăbească să-și termină treaba pe 4 decembrie, până pe 4 decembrie. puteți eventual să contactați ministrii transporturilor din statele noastre și să le spuneți, este coordonatorul ăsta foarte feroce care a spus lucruri îngrozitoare despre noi în raportul său. Oare chiar așa de prost au lucrurile în ceea ce ne privește? Nu încercați să încurajați. Nu vrem să pedepsim pe nimeni, vrem să încurajăm statele membre să își termine treaba care le revine. Uh, domnul vicepreședinte Calas, cu care m-am întâlnit ieri, vede ca o prioritate acest spațiu aerian unificat la nivel Uniunii Europene. Știe foarte bine că Parlamentul îl așteaptă, Comisia, în ultimă instanță, este păzitoarea tratatelor și dacă Statele membre nu-și fac treaba, atunci Comisia trebuie să le trimită o scrisoare, să le reamintească ce trebuie făcut și aș propune să se trimită aceste scrisori, scrisori care prevestesc procedura de încălcare ultimă instanță, pentru că timpul trece și dacă lucrurile nu stau bine, pe 5 decembrie acestui an Comisia o să trimită somații privind procedura de încălcare către statele membre. Haideți să nu ne mințim pe noi înșine. Făcut acest exercițiu, ne-am angajat față de cetățeni să avem un spațiu aerian unificat, care ar fi, ce ar fi bine pentru cetățeni, pentru economie, pentru mediu, și, într-adevăr, Parlamentul și Comisia vor ca acest lucru să fie pe deplin realizat. Și eu am fost membru al Parlamentului. Pot să vă spun că de multe ori am dat legi foarte bune și ne-am dat seama că statele membre nu transpun legislația respectivă. Și de aceea Comisiei îi revine să îi revine sarcina de a asigura că legea este respectată și pusă în aplicare. Am să închei tot uh, pe o notă pozitivă. Există state terțe care discută uh, această participare a lor la blocurile funcționale. Este o chestiune care ține de competența statelor membre. Comisia nu poate le spune pe cine pot să invita într-un bloc aerian funcțional. Ele pot invita și state terțe Însă e să discuți acum cu unii, să întreb ce se întâmplă, ce progrese se fac. Am fost în Islanda, acolo ministrul de interne se ocupă și de transporturi, am discutat cu persoana respectivă și am senzația că el va face demersurile interne pentru a decide ce bloc funcțional și în ce termeni uh, vor, uh, cărui bloc funcțional se vor alătura și ei. Uh, inițial s-au gândit la un grup, s-ar putea să revină la acesta, s-ar putea să se alăture blocului funcțional suedez-danez, pentru că agenția islandeză este în discuții cu guvernul danez. Ei gestionează numele danezilor spațiu aerian pentru Groenlandra, deci au această conexiune, au o conexiune și cu blocul britanic-irlandez Dacă vă uitați la hartă, o să vedeți că rutele peste Atlanticului de Nord includ Islanda și Marea Britanie și Irlanda. Sunt rute tradiționale. Deci Islanda nu trebuie decât să aleagă între trei blocuri, însă vor trebui să se decidă să vadă din partea cui va trebui să vină invitația. Am fost și în Serbia dacă vă uitați la raportul meu pe prima pagină, vedeți acolo o gaură între, între blocurile noastre funcționale, o gaură reprezentată de statele din Balcanii Occidentali. Două dintre aceste țări sunt țări candidate, Bosnia-Herzegovina și, mai recent, Serbia. Serbia are un acord propriu privind spațiul aerian cu Negru și a o singură autoritate de administrare a spațiului aerian. Ei se ocupă de controlul de trafic pe Negru și Serbia. Evoluțiile acolo, cred, sunt pozitive. Am discutat și cu românii și bulgarii, țările din blocul funcțional al Dunării, să vedem pe cine vor invita și ei. Știți că Moldova a intrat în discuții cu bulgarii și românii să se alăture blocului funcțional, asta în partea de est, acestea să vedem în partea de vest. Ar putea fi o idee bună ca eventual Serbia și Muntenegru, odată ce au acest acord de stat deja, și probabil și Macedonia, care se numește FIROM, eu îi zic Macedonia oricum, și Macedonia s-ar putea alătura acestui bloc. Însă invitațiile sunt la latitudinea statelor membre, oricum consider că e bine că aceste țări au în vedere invitarea și, vecini, și a vecinilor și e bine că la rândul lor statele din Balcanii Occidentale au în vedere aderarea la sistemul blocurilor aeriene funcționale. În încheiere, dați-mi voie să, să vă mulțumesc, să mulțumesc și personalului Comisiei îi vedeți acolo toate persoanele importante, domnul director la comisie, domnul Boldin, șeful de unitate, domnul Castiletti și domnul Bernard, care a colaborat îndeaproape cu mine, precum și alți reprezentanți ai serviciului domnilor lor. Mulțumesc, deci, comisiei. Treaba nu a fost ușoară, dar e plăcută în același timp și merită să fie făcută. Știți că adesea Statele membre știu că au această obligație, însă de multe ori miniștrii transporturilor au de furcă atunci când e vorba de transporturile feroviare, de una de alta și nu apucă să, să, să facă ce trebuie în legătură cu transporturile aeriene. Nu. E timpul să le amintim acestor miniștri că au promis să lucreze la unificarea spațiului aerian. Nu facem asta din distracție, nu creăm blocuri de dragul creierii blocurilor, nu. Urmărim câștiguri concrete în materie de siguranță, capacitate, eficiența costurilor și reducerea impactului de mediu. Asta e bine pentru societatea noastră și pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumim, domnule Iazembovski. Am opt colegi care s-au înscris la cuvânt. Avem 35 de minute la dispoziție, deci vă rog frumos să vă încadrați în timp. Cam 2-3 uh, minute pentru fiecare vorbitor, apoi domnul Baldwin ar putea să răspundă și, și George, desigur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și lui Gheorghe pentru munca pe care a depus-o și pentru prezentarea pe care a făcut-o astăzi. Partea de mijloc este o mare dezamăgire pentru noi și în multe cazuri ne confruntăm cu, ace- cu același tip de situație. Consiliul decide un lucru, dar nu îl pune în aplicare. Asta din perspectiva unui cetățean de rând. Nu le pot explica cetățenilor că o lege se adoptă, dar nu este pusă în aplicare și că nimeni nu este responsabil în numele ei. Aici se pune problema răspunderii și eu consider că este în interesul nostru să atragem atenția statelor membre asupra acestui fapt. Încercăm să îmbunătățim capacitățile, să um, îmbunătățim protecția mediului și să reducem costurile. Nu cred că trebuie să uh, mai convinge pe nimeni în acest sens. Întrebarea mea este, care sunt dificultățile principale? Pe termen lung, uh, există vreo eficiență a costurilor în acest, son, în acest sens. De ce nu se încheie contractul? Apoi, uh, țintele de performanță națională. Aceasta este a doua etapă din program unde apar probleme aici. Am putea să fim mai eficienți, există metode prin care putem să îmbunătățim performanța în acest domeniu. Cea de-a doua întrebare. Există vreo alternativă la ceea ce avem astăzi, acele centre virtuale? Aș dori să aud care este părerea dumneavoastră ar fi util și care ar fi rolul SESAR în punerea în aplicare a acestor centre virtuale. Din punctul nostru de vedere, noi ne așteptam ca Comisia să ia o poziție foarte fermă în acest sens. Nu putem să tolerăm faptul că trebuie să așteptăm până la sfârșitul lui 2012 să uh, Uh, ajungem la concluzie la, care am ajuns deja astăzi, de fapt. Propunerea dumneavoastră este una bună și cred că trebuie să ne mișcăm mai repede. Mulțumesc. Următorul vorbitor, 3 minute. Mulțumesc foarte mult fostului nostru coleg, domnul Iajen Bovski, pentru, foarte, pentru o analiză foarte onestă a situației de fapt. Sunteți și dumneavoastră dezamăgiți, suntem și noi, dar nu ne mirăm. Dar ne așteptam, după cum am spus, la acest lucru din partea statelor membre să nu își respecte angajamentele. Deja ați vorbit despre numeroasele avantaje ale acestor blocuri funcționale și despre reforma spațiului aerian european faptul că acest lucru, aceasta poate duce la o mai mare eficiență, la mai puțină poluare și așa mai departe. Nu avem niciun motiv să nu um, mergem înainte cu toată viteza, dar avem nevoie de o strategie de a pune presiune asupra statelor membre. Cred că această presiune trebuie să vină din partea Comisiei. Și noi putem face acest lucru la nivel de Consiliu, dar nu cred că ar fi la fel de eficient. Pe termen scurt, cred că statele membre statelor membre trebuie să li se amintească care este termenul limită. Consider de asemenea că Comisia trebuie să înceapă să pregătească la vedere un nou pachet legislativ cu forță obligatorie. Acesta trebuie să fie prezentat foarte repede după termenul limită. Am două întrebări. În primul rând, care sunt motivele reale pentru care lucrurile se mișcă atât de încet? Este vorba despre rezistența autorităților naționale sau uh, serviciilor uh, pentru administrarea spațiului aerian. În al doilea rând, anul trecut am uh, aprobat subvenții atunci când adoptam propunerea pentru blocurile funcționale. Aveți vreo idee despre felul în care sunt cheltui, cheltuiți banii acum? Doamna Meissner, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim Comisiei pentru prezentare. Da, sunt de acord cu ce s-a spus. Este o nebunie că statele membre adoptă legislația și apoi nu o pun uh, în uh, aplicare. Deci, putem spune că este costisitor să respecti legislația, dar există beneficii pe termen lung. Însă aici este o problemă de colaborare. Știu că Germania și Franța um, au un blocaj în momentul uh, de față pentru că sunt alegeri în Franța anul acesta. Cred că uh, Trebuie să ținem cred, uh, cred că trebuie să punem presiune asupra statelor membre să facă progrese. Întrebarea mea este ce putem să facem în rest. Este o situație extrem de nesatisfăcătoare. Eu tot timpul uh, vorbesc despre pachetul legislativ cer unic și uh, consider că alți colegi nu sunt la fel de implicați. Uh, unii oameni cred că um, se limitează la, la propriile lor granițe și cred că putem face o contribuție, aduce o contribuție. Este atât de frustrant și de dezamăgitor ce se întâmplă. Sunt sigură că toți am face ceva dacă am putea. Mulțumesc, domnule Kramer. Ok, doamna Lichtenberger, trei minute. Mulțumesc foarte mult. Da, e bine că suntem cu toții de acord, totul are sens și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al siguranței. Implementarea a fost însă prea lentă. Noi speram ca lucrurile să se miște mai repede, dar iată că nu s-a întâmplat așa. Apoi se pune și problema creării locurilor de muncă în țara noastră. Dar este vorba și despre um, siguranța națională, securitatea națională. Da, oamenii se limitează la propriile granițe și acest lucru se întâmplă mai ales în Austria, suntem în Europa Centrală. Nu mă miră lucrurile se mișcă atât de încet în această zonă. Dar și aici, atunci când vorbim despre țările care uh, se războiau, care erau în război unele cu celelalte, doar uh, cu o generație în urmă. Pot să înțeleg că există diferente, dar nu... Mi-este greu să tolerez ace- uh, acest, această viteză extrem de retusă sau accept. Nu-mi place că nu s-au făcut deloc progrese în ceea ce privește cooperarea. Vorbiți despre țări țări foarte mici, cu un spațiu aerian foarte mic. Aici mă refer la unele țări din um, Blue Med. mă întreb, uh, în primul rând, care sunt dificultățile aici și la FABEC, în comparație cu celelalte uh, blocuri. Ați spune că performanța FABEC este mai proastă decât a celorlalte blocuri? Trebuie să tragem o concluzie aici, având în vedere situația specifică a acestui bloc. Poate că trebuie să ne gândim la o strategie specială. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și lui și comisie pentru o prezentare excelentă. Și știm cu toții că are o muncă foarte grea. Sunt foarte mândră că lucrurile merg foarte bine pentru Marea Britanie și Irlanda. Dar nu cred că există vreo scuză pentru această tărăgănare. Ați spus că unele țări deja și-au asumat obligații de a face progrese și nu au făcut acest lucru. Nu au făcut nicio mișcare în ultimii 2-3 ani. Nu mi se pare acceptabil acest lucru. Eu uh, acum termin raportul cu privire la SESAR și o parte foarte importantă din, uh, din sesare sunt aceste blocuri funcționale. Deci trebuie să ne mișcăm mai repede. Sunt de acord cu Ava. Există anumite țări în care lucrurile se mișcă mai greu pentru că cu ceva timp în urmă chiar erau uh, în stare de război. Dar trebuie să încercăm să facem lucrurile să se miște mai repede. Dar putem să ne uităm la sectorul uh, din sud-vest și la Fabec, uh, zone în care avem foarte mult trafic aerian. Zone în care nu există probleme cu utilizarea flexibilă a spațiului aerian. Există însă probleme cu ocuparea locurilor de muncă, mă gândesc că mai aici, mai ales la Spania și la Portugalia. Din totdeauna noi în uh, în Marea Britanie am avut grijă cu suveranitatea spațiului aerian și așa mai departe, dar trebuie să privim lucrurile în ansamblu. Este vorba la urma urmei de niște costuri foarte mari care ar putea fi reduse și de asemenea ar, ar putea fi redusă și cantitatea de combustibil utilizată. Deci e la mintea cocoșului. Există țări care pur și simplu nu fac nimic în acest sens. Deci doresc să le spun acestor state membre că trebuie ca lucrurile să se miște mai repede și este în interesul lor. Dacă nu fac progrese, își fac un deserviciu. Avem buni profesioniști la dispoziție și nu cred că ar trebui să-și facă griji aceste state membre în ceea ce privește ocuparea forței de muncă pe viitor în acest domeniu. Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, George. Și cred că noi trebuie să ne străduim să facem tot posibilul și cred uh, trebuie să insistăm, pur și simplu. Domnul Marinescu, trei minute. Thank you, President. Thank you, Mr. Jarzembowski. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Iajambovski pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumim pentru munca pe care o depuneți. Știm că mulțim, mulț, mulciți foarte mult. Realitatea este că în decembrie, atunci când uh, uh, este termenul limită pentru aceste blocuri funcționale, niciunul nu va fi funcțional. E foarte clar acest lucru. Aceasta e părerea mea, cel puțin. Știți, deci, foarte bine că nu mi-a plăcut această idee cu blocurile funcționale. Pentru că puteam să punem în aplicare uh, inițiativa Cer Unic fără aceste structuri. Dacă vreți, acesta este un pas psihologic pentru statele membre ca ele să se obișnuiască cu ideea. Ce propuneți să facem după decembrie 2012? termenul limită va expira, deci comisia trebuie să facă ceva. Este clar că această abordare nu a funcționat până acum. Singura metodă, după părerea mea, de a ajunge la un cer unic european este uh, cea de sus în jos. Cred că eșecul aceste inițiative cu blocurile funcționale ar putea să uh, se adeverească a fi în beneficiul nostru și să ducă la o nouă abordare din partea Comisiei. Aceasta este părerea mea și prima întrebare, implicit, ce propuneți să facem după 2012 și ce considerați că trebuie să facă Comisia? Cea de-a doua întrebare. Ce părere aveți despre inițiativa A6? Știți că 70% este vorba despre inițiativa 7 ATM-uri care doresc să îmbunătățească acest pachet legislativ uh, prin uh, schema de performanțe cheie și prin uh, SESAR vreau să vă întreb dacă știți și vreau să vă întreb ce părere aveți. Am vorbit cu profesioniștii din domeniu, se pare că cei de acolo au intenții foarte bune. Oricum, teoretic, se poate face prin uh, schema de um, performanțe cheie. Aceasta este o schemă destul de pretențioasă și vreau să vă întreb ce părere aveți. Domnul Danielis, trei minute. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον uh, κύριο Γιαρζεμπόφσκι. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnul Iarzembovski, pentru informații. Trecem acum la alte câteva întrebări. Prima deja a fost ridicată de Said. Care sunt motivele reale care explică atitudinea statelor membre. Este vorba de voință politică sau de inerție birocratică administrativă? Și apoi aș vrea să știu dacă aveți idee de poziția transportatorilor aerieni. Dacă vor face campanie pentru sau împotrivă, pentru a frâna lucrurile. Și dacă statele membre încep să acționeze, termenul uh, care este luna decembrie, poate el să fie respectat pentru realizarea acestor uh, blocuri uh, și, de asemenea, aș vrea să ne oferiți să ne dați o idee, în ideea că se poate mobiliza voința politică necesară, puteți să ne dați o idee în legătură cu perspectivele de funcționare a acestor blocuri uh, în sudul, uh, în afara, neapărat în sudul, dar în afara Europei există foarte mult uh, trafic, în special în timpul verii. Deci putem să ne gândim la o funcționare a acestor blocuri pe termen relativ scurt, Apoi, în ce privește poziția statelor membre și problemele care se pot pune la un nivel sau altul, uh, Comitetul Cer Unic European uh, poate el juca un rol? Pentru că mă gândesc la uh, blocul irlandezo-englez, la fabul irlandezo-englez. Domnul Kramer, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să revăd pe domnul Alcimbovski. Toată lumea își pune întrebarea aceasta, care e motivul? Uh, nu cred că e vina coordonatorilor. Trebuie să mai fie și un alt motiv. Matiu Gros spunea de asemenea că la fel se întâmplă și în alte domenii. Uh, gândiți-vă la al treilea pachet uh, feroviar, nu știu dacă vă mai amintiți, a fost de mult. Uh, tot n-a reușit să obțină o uh, acceptare la nivel european. Și atunci ce au făcut gardienii tratatelor? Ei trebuiau să vină nu după 8 ani, cum s-a întâmplat cu primul pachet uh, feroviar, ci mult mai repede. Avem legislație europeană, avem o curte de justiție. Dacă statele membre nu implementează propria lor legislație, atunci nu, să nu mai fim surprinși că europenii nu mai au încredere în Europa. Pentru că dacă politicienii nu își îndeplinesc uh, datorile și nu dau un exemplu bun, atunci ce poți să te mai aștepți de la cetățeni? Și sigur că trebuie să ajutăm, dar aș vrea să știu de la comisie ce au făcut și când uh, vor veni la noi să ne spună, uite, am făcut asta și asta. Baldwin Mulțumesc, spune președintele, domnul Baldwin de la comisie. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte rapid. Mai întâi aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc foarte mult domnului Arjembovski pentru raportul său excelent, îi împărtășim opiniile și suntem recunoscători că a colaborat atât de strâns cu noi pe un sarcină atât de importantă. Pot absolut să confirm faptul că vicepreședintele Calas dă o prioritate absolută cerului unic european și cu toți simțim răsuflarea Parlamentului în ceafă în încercarea noastră de a rezolva această problemă foarte importantă, deci e bine că vă avem alături de noi ca să ne ajutați. Vreau să confirm câteva dintre datele pe care le avem pentru că e un efort foarte mare care trebuie făcut ca să atingem deadline-ul de 4 decembrie. Am avut uh, patru faburi din nou care și-au uh, depus toate materialele de reglementare înainte de uh, data limită și pe ceilalți, pe ceilalți o să le presăm foarte tare, domnule Argembovski, și colaborăm cu statele membre pentru a stabili și a publica faburile în monitoarele oficiale până în decembrie Însă înțeleg foarte bine ce s-a spus aici, că există o, o, o, nimeni nu e dispus să stea să aștepte să vadă ce se întâmplă pe 4 decembrie. Dar, strict vorbind, Comisia nu își poate face evaluarea decât după această dată. Înțeleg foarte clar uh, ce ați spus, că nu putem să așteptăm până atunci și uh, vreți să luați, uh, să examinați ideea lui domnului Jargenbovski de a trimite o scrisoare de avertizare. Sigur, decizia finală va fi a domnului Calas, dar cu siguranță îi voi atrage uh, atenție asupra acestei idei și, de asemenea, asupra susținerii pe care am primit-o aici. De asemenea, aud uh, ce s-a spus că ar trebui să fim gata să pregătim uh, noi legi. Cred că trebuie să fim gata, în primul rând, să implementăm ce avem, însă în uh, crearea acestui cer unic european o să facem toate eforturile și nu o să lăsăm nicio cale neexplorată. Mulțumesc foarte mult. Președintele, nu știu cum vă suflăm noi în ceafă, domnule Baldwin, dar cred că mai degrabă simt, nu simțiți uh, suflarea în ceafă, ci cizma noastră în altă parte a comisiei. Uh, domnule Erzembovski. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sper să reușesc să răspund la toate întrebările. Când mă întrebați care sunt dificultățile, variază de la un bloc la altul Cred că la nivel de stat, eh, domnule coleg Lichtmerger, eh, parțial eh, lucrurile vin din istorie. Cred că unii nu vor să se întoarcă la această idee de imperiu, deci sunt motive istorice. Dar principala chestiune e că nu există suficient curaj la nivelul ministrilor de transporturi din țările membre. De ce există această problemă? Uh, furnizorii de servicii sunt foarte puternici în unele țări, sindicatele sunt foarte puternice în unele țări și combinația asta reprezintă un blocaj. Ori miniștrii ar trebui să aibă tăria și curajul să-i cheme și să le spună haideți să colaborăm și să colaborăm cu colegii voștri din uh, cadrul blocului. În acest moment, în unele blocuri, am uh, senzația că unitățile naționale încearcă să-și apere teritoriile naționale, veniturile, numărul de angajați. Uh, știu o unitate care are 6.000 de membri de angajați. Uh, știu ce fac 3.000 dintre ei, dar încă încerc să înțeleg ce fac ceilalți 3.000 dintre ei. E foarte greu să înțeleg ce fac acești 3.000 de angajați. Deci ce încerc să spun este că există acest tip de presiuni interne din partea unităților naționale care nu vor să eh, schimbe nimic, toți vor să-și păstreze teritoriile și veniturile și ei trebuie să fie împinși de la spate de statele membre ca să-și unească resursele, personalul, ca să poată fi cu toții mai eficienți pentru cetățenii. Dar asta colaborând. Acum, până anul trecut, puteam să spun uh, sindicatelor uh, uh, crește gradul de angajare în aviație, deci nu vă faceți griji dacă deveniți prea eficienți. Statistic, și statistic va trebui să concediați unii oameni, de fapt nu se puteți concedia pentru că traficul crește. Situația acum e mai dificil de, cresc, de explicat pentru că în unele părți ale Uniunii avem o reducere a traficului aerian. Totuși, cred că nu se poate ca ideile legate de eficiențele de cost în, uh, în avantajul cetățenilor să nu aibă niciun fel de valoare. Problema este că uh, atâta vreme cât costurile acestor unități se recuperează de la uh, transportatorii aerieni, atunci statele membre nu le pasă pentru că nu trebuie să le plătească ele din buget. Companiile aeriene plătesc și, de fapt, pasagerii plătesc în final. Și cred că este un sistem în care instituțiile își obțin aceste venituri într-o situație de monopol și care este de necontrolat. Și asta nu se poate accepta într-o democrație. Am, am învățat asta ca parlamentar. Guvernul este responsabil către Parlament și dacă guvernul nu-și face treaba, Parlamentul trebuie să dea afară guvernul. Deci, pentru mine nu e de înțeles ca un guvern sau altul spune Eh, cumva totuși funcționează lucrurile, nu se prăbușește niciun avion, nu vrem să avem niciun fel de probleme cu sindicatele, a, să lăsăm lucrurile cum sunt, ce ne pasă nouă? Statele membre sunt obligate, conform legislației, să dovedească îmbunătățiri clare în siguranță, capacitate, eficiență de costuri, impact de mediu și cred că nimeni nu poate să-și permită să spună că nu vrea să aibă probleme cu sindicatele. Nu cred că ăsta este un argument. Sigur că există dificultăți care nu sunt ușor de depășit. Vă dau un exemplu. Uh, e un fel de război ideologic și economic uh, de stat. Uh, francezii vor unitățile organizate într-un mod public și germanii cu, sub formă privată. Unitatea germană aparține încă 100% statului, dar e organizată pe principii private și această diferență în forma de organizare e folosită de unii ca să spună, a, păi nu putem să ne unificăm, nu putem. Și eu spun că este o greșeală. Poți să-ți păstrezi opiniile ideologice și totuși poți să colaborezi, poți să, și poți să te aduni cu ceilalți să spui, deci care e treaba noastră în cadrul blocului uh, aerian? Și ne împărtășim resursele. Deci prima dată e vorba de uh, controlul traficului aerian, trainingul pentru toate cele șase țări, munca de IT, după aceea, achizițiile publice, pregătirile lor pentru toate cele șase țări, etc. Deci poți să devii mai eficient și poți să aduni la oaltă oameni din țări diferite, care ar trebui să devină și mai buni dacă lucrează la oaltă, pentru că însă aceste cereri de la statele membre de a face acest pas, aici cred că trebuie să încurajăm miniștrii, pentru că doar miniștrii pot să dea ordinele și nu accept Uh, când un ministru spune nu pot să fac nimic. Uh, toate unitățile fac parte din uh, toate serviciile, de, toți providerii de servicii de navigație aeriană fac parte de administrația publică, mai puțin în Marea Britanie. Dar în rest toți sunt controlați de stat 100%. Deci nu pot să accept când îmi spune un ministru nu pot să acționez. E o chestiune de curaj politic și dacă nu au curaj politic, cred, așa cum a spus și Comisia, că atunci Comisia va trebui să-i dea în judecată, pentru că nu există nicio scuză pentru că nu-și fac treaba. Sigur, Comisia, din câte știu eu, este dornică să-și ajute, dar asta depinde de statele membre. Dați-mi voie să mai dau și alte răspunsuri, pentru că timpul se scurge foarte repede. În ce privește schemele de performanță, e foarte dificil să împingi de la spate statele membre. Comisia nu poate decât să le ceară de două ori să le uh, revizuiască și dacă nu o fac, nu mai au ce să facă. Pe de altă parte, există metode indirecte, fiindcă conform legislației privind aceste blocuri aeriane, aeriene, în cadrul blocurilor, acestea sunt obligate să folosească resursele în mod optim și atunci putem să ne punem întrebarea, care este utilizarea optimă a sistemului tău prostesc? Și atunci, deci ai cum o modalitate de a-i uh, ataca. Cred că în ce privește măsurile alternative ale Comisiei, cred că e bine că Comisia se gândește la asta. Însă, trebuie să fim grijulii, pentru că dacă Comisia vrea să pregătească un pachet legislativ SAS uh, 3, Eh, va lua vreo trei sferturi de an la comisie, doi ani procedură de codecizie, un an pentru transpunere, deci vorbim de vreo 4-5 ani în total. Nu avem timp de așteptat atât. Și această idee de a se face lucrurile prin decizii de comisii administrative, deci să se împingă statele membre de la spate, sunt unul dintre acei uh, avocați constituționali oribili pe care îi cunoașteți. Uh, și e foarte greu. O să vă dau un exemplu. Constituția germană, care e excelentă cu excepția unui articol, e bine, acest articol spune că traficul, managementul traficului aerian german trebuie făcut de oficiali de stat germani sau, cum s-a adăugat acum doi ani, de către, prin intermediul unor măsuri europene. Dar să schimb regulile în Germania, asta nu face Comisia printr-o decizie, ci e vorba de, e nevoie de o decizie a legislatorilor. Și trebuie să ai mare grijă. Sau imaginați-vă că, că vă duceți la administrația franceză cu o decizie a Comisiei și le spuneți. Ne dați toate informațiile pe care le aveți la managementul traficului aerian și le dați unei companii private. Chiar dacă ar fi contracost. Credeți că administrația franceză ar permite așa ceva? Ei ar spune nu Asta este uh, suveranitatea noastră națională și competența noastră națională. Uh, deci cred că Comisia ar trebui să se pregătească foarte bine, cum spuneați, să pregătească un ciocan foarte mare, dar ar trebui să aveți grijă când să folosiți ciocanul ăsta foarte mare. Cred că cel mai ciocan este să-i dați în judecată la Curtea Europeană de Justiție, pentru că aceasta are uh, posibilitatea să dea amenzi zilnice. Și vă spun că asta ajută. Sunt unii miniștri germani care nu s-au gândit la asta, dar acum știu ce așteaptă și cred că e cea mai bună soluție. Deci nu, da, sigur că nu vrem să avem confruntări, vrem să avem o relație bună și de aceea eu niciodată nu amenin statele membre. Eu încerc doar să le motivez, să le încurajez. De aceea cred că vicepreședintele Calas ar trebui să trimită uh, scrisori de reamintire, nu să nu le spună scrisori de tip pre-procedură de încălcare a tratatului, să fie scrisori de reamintire. Și ce cred că ce e important este ca, prin exemple bune, să le arătăm că au existat succese uh, ale acestor blocuri aeriene și că nu există scuză ca să se folosească aceeași metodă în alte blocuri. Așadar, cele mai bune practici cred că sunt foarte importante ca instrument și uh, ca să închei, pentru că văd că președintele se uită la uh, ceas. Nu știu ce se întâmplă în nordul Italiei. Uh, Fab ce o să mă duc uh, săptămâna, luna viitoare, mă scuzați, în Ungaria pentru a vedea care e situația acolo. Nu știu, vreau să fiu grijuliu să nu spun nimic în acest moment. Cred că chestiunea cea mai problematică va fi uh, blocul Blue Med, din câteva motive cred că vom avea uh, blocuri funcționale în vigoare, domnule Marinescu, uh, funcționează. Nu spuneți că nu o să o facem. Funcționează. Cred că cel britanico-irlandez și cel danez-suedez funcționează deja foarte bine. Cred că grupul dumneavoastră, Danube, poate fi funcțional până în decembrie, deci cred că sunt trei care sunt deja pe țeavă și cred că cu oarecare încurajări și FABEC ar putea să devină mai bun. FAB ce e, să vedem de ce nu se întâmplă nimic. Trebuie să aflu, nu știu acum să vă spun, trebuie să fiu sincer. Și celelalte patru cred că sunt posibile. Acest bloc baltic între Polonia și Lituania, nu pot să mă gândesc la niciun motiv pentru care două țări, una mare și una mică, să nu semneze măcar un acord. Care e motivul? O să văd ce se întâmplă acolo când o să mă duc la Varșovia de asemenea, sper că și sud-vestul va funcționa. Deci văd chestiuni uh, pozitive, speranțe, văd că și Comisia e dornică să acționeze și cred că asta este important. Uh, pe grupul al șaselea nu sunt sigur, pentru că acestea sunt evoluții pe termen lung sau pe termen mediu, nu sunt sigur cât de uh, repede se vor derula lucrurile Cred că ce poate face acum Parlamentul este să susțină Comisia, să încurajeze Comisia, să încurajeze la rândul ei statele membre și să faceți această favoare, cum ați spus, să vorbiți în public, să vorbiți cu liniile aeriene, cu companiile, să faceți ca publicul să fie interesat de subiect, pentru că trebuie să facem presiune asupra statelor membre, nu doar din direcția Comisiei, dar și din direcția industriei, a companiilor aeriene, pentru că nu facem asta doar din motive juridice, o facem pentru industrie și pentru cetățeni. Și de aceea cred că conștientizarea publicului în legătură cu această problemă va fi utilă. Și dacă am uitat vreo întrebare, vă rog să-mi trimiteți un mail uh, și voi răspunde. Vă mulțumesc foarte mult. Well, thank you very much, George. And, uh... Mulțumim foarte mult. Totdeauna rapoartele noastre sunt o bucurie pentru noi și ah aduc multă plăcere. Suntem siguri că nu o să lăsați ca lucrurile să treneze, fiți foarte activ până în decembrie și noi, dacă vă putem ajuta în vreun fel, o vom face și la rândul ei comisia vă va da o mână de ajutor. Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem. Sperăm că până atunci câteva faburi vor fi funcționale. Mulțumim foarte mult, la revedere! Okay, we just got to rearrange the table now. Să rearanjăm puțin locurile în prezidiu, spune președintele. Okay, colleagues, if we... Bine, stimați colegi, haideți să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, cel puțin a celor de la TRAN, întâlnirea comună cu colegii de la de la IMCO. Aș ruga PPE-ul să dea dovadă de puțină disciplină, spune președintele. Vă mulțumesc. Îmi vine plăcerea deosebită a fi prezentat pe domnul președinte al IMCO, domnul Malcolm Haber. Avem o ordine de zi distinctă pentru această întâlnire, pentru că este o întâlnire comună. Anunțurile președintelui, prezentarea proiectului de raport, din proprie inițiativă și apoi diverse și întâlnirea următoare. Sunteți de acord cu ordinea de zi în forma propusă? Dacă da, o să trecem la anunțele președinților. Trebuie să vă spun că noua abordare e-call include măsuri legislative și non-legislative care intră în area de competență atât a IMCO cât și a TRAN și de aceea, mai ales dacă ne gândim și la importanța subiectului discutat, am crezut că ar fi o idee bună să facem această ședință comună în baza regulii 51 din regulamentul de procedură. Malcolm și cu mine am discutat această chestiune înainte de a se lua vreo decizie oficială și am fost mulțumiți de calea urmată. Raportorul a pregătit un singur proiect de raport pe care îl vom vedea astăzi. Acesta va fi votat de cele două comisii sub președinția comună a președinților respectivi. În toate etapele drepturile care revin comisiei de resort uh, revin numai în momentul în care procedura este desfășurată în comun, după cum spun regulile de procedură. De această dată, președinție ținută de TRAN, data viitoare va fi IMCO, se va respecta procedura standard. Dacă dorește vreun alt președinte să vină de la altă comisie, are dreptul de a interveni însă mă gândesc că dacă nu le spunem nimic, nu o să află și atunci nu o să vină, spune președintele, așa că rămânem cu cei doi președinți pe care avem deja. Asta în materie de procedură, pentru că vreau să fie clar de ce suntem aici în forma actuală și cum vom merge mai departe. Acestea fiind spuse, Malcolm, dacă dorești să intervii și tu, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este un exemplu bun de cooperare între comisii parlamentare. Practic, ambele comisii și-au dat seama că e nevoie să lucreze în comun și categoric aceasta este calea de urmat pe viitor. Mai ales că am început să discutăm chestiunile de politică generală și acum urmează să vedem care vor fi pașii legislativi. Colegilor de la TRAN le-aș spune că noi, ce la IMCO, suntem interesați în această chestiune, mai ales pentru că am avut eu însumi un raport pe această temă în trecut, subliniind o serie de aspecte prioritare legate de introducerea acestui număr universal 112. Domnul Bușoi, pe care îl salut aici, a prezentat la rândul său un raport din proprie inițiativă unde se discuta accesul sau lipsa de acces la acest serviciu 112. Este un serviciu public prestat prin rețeaua de telefonie digitală și categoric intra în domeniul nostru de competență. În 2002-2003, când domnul comisar Lichenen prezida, am participat la un raport de inițiativă împreună cu domnia sa și împreună cu Federația Automobilistică Internațională am încercat să creăm un grup care se numea eSafety Forum, forumul eSafety. Și aceasta a fost o etapă pregătitoare, practic, pentru propunerea actuală. E un proces, prin urmare, care durează de multă vreme, progresia spre e-call nu e o propunere nouă, însă iată, a durat mult prea mult până să se poată face ceva pași înainte. Există avantaje categorice, raportarea vi le va prezenta, sigur. În concluzie, ne face o plăcere deosebită să fim alături de noastră și vă mulțumim pentru că ați fost de acord să cooperăm. Mulțumim foarte mult Aș dori să începem cu cei doi raportori, cam 5 minute fiecare. Și din cavalerism o să-i dăm mai întâi cuvântul doamnei Senalova, raportoarea de la IMCO, și apoi colegul nostru de la TRAN, Dieter Koch. Mă uităm la lista raportorilor din umbră, ei vor vorbi apoi, după care deschidem discuția tuturor membrilor. Dacă sunteți mulțumiți, o să mergem mai departe în primul rând, doamna Senalova, raportoarea IMCO. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, stimați colegi. După cum vi s-a spus, eu sunt raportoarea din partea IMCO. La începutul anului am avut o audiere pe această temă, am putut modifica procedura și mă bucur că ne putem întâlni astăzi să discutăm acest subiect atât de important. Câteva cuvinte aș dori să vă prezint proiectul de raport. Acest raport pe care l-am pregătit împreună cu domnul Koch. Mă bucur să observ că suntem de acord atunci când e vorba de ideile în acest raport și că e-call va deveni un sistem generalizat. Va fi accesat folosindu-se numărul 112 și în acest fel utilizatorii europeni vor avea acces la acest serviciu unitar care va funcționa în toate cazurile, indiferent de situație. Rezultatele vor fi astfel optime atât pentru șoferi cât și pentru alte categorii de apelanți. Sistemul e-call va fi un sistem gratuit, generalizat, accesibil tuturor utilizatorilor. Una dintre principalele condiții pentru asta este crearea centrelor PSAP în statele membre aceste centre vor trebui să monitorizeze și să preia toate apelurile de urgență. Statele membre decid cum să creeze aceste centre la nivel național. În prezent există o serie de servicii de urgență, dar nu în toate statele membre. Noi am considerat că serviciile private vor putea și ele funcționa în cadrul acestui sistem, în paralel cu sistemul e-call, însă utilizatorii trebuie să asigure prezența permanentă, indiferent de condiții. Deci, numărul pentru e-call va fi 112. Trebuie să asigurăm protecția datelor transfrontaliere în cadrul acestui sistem. Deocamdată, sistemul este restricționat la apelurile de urgență utilizatorii trebuie să asigură că datele cu caracter privat sunt respectate. Platforma de interoperabilitate, în opinia noastră, va permite inovarea și sporirea competitivității industriei europene. De aceea invităm Comisia să înainteze un proiect astfel încât până în 2015 acest sistem să fie introdus, acest sistem e-call bazat pe numărul de acces 112. Încă o dată, până în 2015. Asta n-am cerut-o prima dată. Prima solicitare datează din 2002 iar în 2009, Comisia a spus că vor propune măsuri de reglementare dacă sistemul de acces voluntar nu va funcționa așa cum trebuie. În 2011, în Parlamentul European, am fost invitați să ne asigurăm că accesul la sistemul e-call va fi asigurat cât de curând posibil, pentru că asta ar salva vieți omenești. Din nefericire, anul trecut nu am înregistrat niciun progres din partea Comisiei. Prin urmare, m-aș întoarce acum către reprezentanții Comisiei și aș întreba ce părere au în prezent de ce nu și-au publicat uh, documentul solicitat, de ce nu au progresat în materie de omologare a vehiculelor cu sistemul e-call la bord. Asta trebuiau să o facă în primul trimestru al acestui an. Când se vor mișca lucrurile în sfârșit și când își va respecta comisia obligațiile? Să vă spun ce se întâmplă în prezent. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 mai. Domnul Koch și cu mine am decis că după această dată o să ne întâlnim să discutăm amendamentele. Votul va fi pe 19 iunie. Vă mulțumesc pentru atenție și, sigur, colegul meu, domnul Koch, va interveni acum cu a doua parte a prezentării. Aștept cu nerăbdare să vedem ce amendamente va prezenta. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, ECOL este o poveste fără sfârșit. Am discutat acest lucru pentru prima dată în plenar acum 10 ani și probabil țineți minte acest lucru. Doresc să-i mulțumesc, doamnei Sinalova, pentru prezentarea foarte clară și pentru cooperarea extrem de constructivă de care uh, m-am bucurat alături de ea. M-a bucurat și de sugestiile raportorilor din umbră, care și ei au lucrat foarte mult pe e-call. Este un domeniu foarte extins, foarte amplu și am reușit să redactăm un proiect de raport comun. Cred că ținta este cea care contează, obiectivul. Dorim ca ECOL să funcționeze bine, ca să salveze mai multe vieți, dorim uh, un sistem accesibil pentru toată lumea, care să poată folosit de toți, care să funcționeze în toată Uniunea Europeană. Desigur, există competențe clare care sunt la latitudinea statelor membre în domeniul public. Dorim un serviciu e-call cu standarde de calitate ridicate, standarde de protecție ridicată pentru toată lumea, pentru toți oamenii aflați într-o situație de urgență. Nu încercăm să organizăm niciun fel de serviciu, niciun model de afaceri pentru producătorii auto sau pentru uh, mecanici și așa mai departe. Noi dorim ca e să se bazeze pe un sistem um, lăsat la latitudinea statelor membre acest sistem să fie gratuit, voluntar. Dorim ca proprietarii și vânzătorii de um, mașini să poată integra acest sistem. Dorim să ne asigurăm că ofertele făcute de producători sunt luate în considerare. Pledăm pentru compatibilitate. Avem două servicii e în momentul de față și cred că este o problemă doar de software. Cu privire la raport, doresc să fac câteva propuneri tehnice. Nu ofer nicio soluție din punct de vedere tehnic, dar eu consider că există anumite aspecte pe care trebuie să le analizăm, să le analizăm în detaliu. Trebuie să ne asigurăm că facem astfel progrese în cercetare și dezvoltare în comunitatea europeană. Și am și o întrebare sau două pentru comisie. În primul rând, un regulament cu privire la omologare în contextul e-call este deja pe drum în uh, consultarea interservicii la comisie. Dar lucrurile durează prea mult. Vă întreb de ce. Există un nou orar, au apărut noi programe. Avem o directivă cu privire la sistemele de transport inteligente și mai trebuie să lucrăm încă la uh, ICO. De ce există un singur text legislativ? Aceasta este a doua mea întrebare. Deși lucrurile se amână, se pare că determinarea voluntară nu funcționează în momentul de față. Domnul comisar Grăs, după cum am auzit recent, a prezentat ECOL uh, în septembrie, era foarte entuziasmat, uh, susținea um, acest proiect. Acum, pe 8 martie 2012, um, a apărut un moratoriu și ba- în baza acestuia sunt oprite toate regulamentele pentru uh, industria auto. Mă enervează și mă dezamăgește în același timp acest lucru și aș dori ca reprezentantul Comisiei să facă o declarație în acest sens. Avem tehnologia la dispoziție, uh, tehnologie care salvează vieți și care îmbunătățește siguranța uh, autovehiculelor. Deci de ce face parte din acest moratoriu? Nu este oare mulțumită comisia cu modelul pe care l-am propus în momentul de față? Avem nevoie de un serviciu e-call public care să fie accesibil pentru toți cetățenii europeni. De ce nu se asigură comisia că acest uh, serviciu este o cerință legală? Am mai doream să mă refer la ceva PSAP, acesta ar trebui să fie, aceste puncte de răspuns de siguranță publică ar trebui să fie uh, deja publice sau și astăzi, după cum am văzut, vorbim despre vehiculele de pasageri, dar în raportul anterior al Parlamentului am decis că uh, vom, uh, vom lua în considerare asemenea sisteme și pentru motociclete și alte tipuri de vehicule. Desigur, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă și trebuie să dăm industriei auto oportunitatea de a își îmbunătăți competitivitatea. Acum, raportorii din umbră au câte două minute. Nu, pe doamna Hohenstein nu o văd. Deci, doamna Gumai. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și desigur și eu sunt uh, foarte bucuroasă că văd doi președinți uh, foarte buni alături. Um, cred că aceasta a fost o idee excelentă de a reuni aceste două comisii. Atunci când vom avea și o femeie și, uh, și un bărbat ca președinte, așa cum am văzut cu raportorii, atunci ar fi genial. Uh, deci vă mulțumesc din nou pentru uh, această ocazie de a avea o asemenea dezbatere, pentru că avem nevoie de un schimb de păreri înainte de a trece la acțiune. Consider că nu trebuie să mai uh, să considerăm că dacă acest sistem poate să salveze vieți, asta înseamnă că poate să facă totul. Atunci când uh, a fost dat primul raport, au murit în acel an 40.000 de oameni pe drumurile europene și ICOL ar putea să salveze cam 2500 de vieți pe an. Nici nu se pune problema să nu avem un asemenea sistem pentru un moment de criză. Viața umană este uh, prețioasă. Desigur, trebuie să subliniez faptul că uh, Programul de acțiune pentru siguranța rutieră a fost unul foarte bun, raportul a fost foarte bun și este și aceasta o metodă bună pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. Consider că trebuie să ne concentrăm să avem un sistem interoperabil și să fie inclus în directiva pentru sisteme de transport inteligente. Aceasta face parte din protecția consumatorului și drepturile consumatorului pentru fiecare cetățean european. Deci, din punct de vedere geografic, toată Uniunea Europeană ar trebui să fie acoperită, deci această idee este una salutară. Pe de altă parte, toți producătorii auto trebuie să înțeleagă și să reglementeze acest și trebuie să reglementăm acest lucru. Toate vehiculele trebuie să aibă capacitatea tehnică de a recunoaște sistemul e-call și de a uh, Uh, avea acest sistem instalat, integrat în vehicul. Nu cred că ar trebui să fie opțional. Cred că Ecol trebuie să fie un sistem simplu și uh, accesibil ca preț pentru conducătorii auto europeni. Sunt de acord cu abordarea Comisiei de anul trecut. Integrarea voluntară a fost insuficientă până acum. Uh, politica Comisiei s-a referit la integrarea voluntară până acum, uh, dar nu a fost suficient. Trebuie să găsim o soluție pentru Marea Britanie și Franța pentru uh, ca ele să semneze memorandumul e-call. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acest lucru după alegerile din Franța. În experiență am văzut că am avut uh, alțiunea legislativă care a inclus trei măsuri am um, avut și recomandarea comisiei adoptată în septembrie. Desigur, știm de asemenea că actele delegate urmează a fi adoptate până la sfârșitul lui 2012 conform acestei directive. Am avut o propunere și pentru directiva de omologare și cred că avem toate ideile necesare pentru a îmbunătăți acest sistem și pentru a-l pune în aplicare. Suntem două comisii puternice și trebuie să transmitem mesajul că putem face ceva. Mulțumesc, doamna Pavlova de la INCO. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi felicit și eu pentru uh, oportunitatea de a organiza această ședință și pentru oportunitatea de a colabora. Sper că vom continua acest parteneriat. Îi felicit și pe raportori pentru acest dosar. Totuși, Mă îngrijorează câteva aspecte cheie care nu au fost incluse în raport, în proiectul de raport și cred că acest lucru trebuie accentuat. În primul rând vorbim despre un sistem care este mai mult sau mai puțin vechi de 10 ani. Nu doar um, din punct de vedere al eficienței costurilor, dar și al eficienței al um, eficienței, pur și simplu. Mă îngrijorează calitatea datelor care sunt folosite pentru a pregăti argumentele pentru instalarea sau utilizarea acestui sistem. De fapt, eu nu am văzut nici o explicație logică. Câte accidente s-au întâmplat într-o, într-un loc îndepărtat, uh, fără infrastructură sau fără um, semnal uh, pe mobil. Câte dintre aceste accidente au fi, au, ar fi putut prevenite pentru că um, nu exista posibilitatea de a face un apel, apel către serviciile de urgență. Câte din aceste accidente ar fi putut, pre, ar fi, putut fi prevenite pentru că din motive cât se poate de obiective. N-am văzut asemenea date și cred că sunt foarte importante pentru analiza noastră. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că infrastructura din statele membre este corectă și acest lucru nu se întâmplă însă. Mă îngrijorează ea și sistemul de apel 112. În unele state membre, Uh, știm că doar unul din patru apeluri pentru urgențe medicale funcționează corect. Pe lângă aceste probleme se face legătura și cu un alt sistem. Deci acest lucru ar putea duce la o probleme suplimentare. Cred că neutralitatea tehnologică este o problemă cheie și trebuie să luăm în considerare și uh, costurile și eficiența sistemului. Cred că trebuie să le oferim companiilor oportunități mai bune de a elabora sisteme moderne care să fie compatibile cu vehiculele și să compatibile cu sistemul și trebuie să le oferim de asemenea posibilitatea de a decide asupra tehnologiei. Eu susțin uh, introducerea acestui sistem pan-european, dar trebuie să luăm în considerare toate uh, Uh, argumentele, mai ales atunci când vine vorba despre infrastructură, înainte de a cere o integrare obligatorie în toate statele membre. Mulțumesc! Domnul Benian de la Transport. Dar am mai, am mai discutat uh, cu asta despre colegi. În primul rând, doresc să le mulțumesc raportorilor pentru un raport excelent care acoperă probleme cum ar fi protecția datelor și uh, interconectarea serviciilor. Cred că principala chestiune de abordat este diferența de păreri între analiza beneficii um, costuri și mă întreb dacă um, aceasta este un mod bun de a cheltui acești bani sau dacă există metode mai bune de a îmbunătăți siguranța rutieră la aceleași costuri. Cred că trebuie să avem o analiză costuri-beneficii făcută înainte de a ne lua un angajament în acest program. Au existat dezbateri de asemenea um, și cu privire la um, dispozitivele nomade, dacă, le, dacă nu le permitem și punem în aplicare sistemul, atunci va mai dura încă vreo 10 ani până aceste sisteme vor fi instalate în cele mai multe vehicule. Deci acest lucru înseamnă că raportul dintre costuri și beneficii ar fi foarte slab, deci trebuie să permitem uh, accesul dispozitivelor nomade pentru că costurile de instalare retroactivă ar fi foarte mari. Deci, am lucrat doar cu vehicule produse după punerea în aplicare a sistemului. De asemenea, sunt de acord cu faptul că și comisia trebuie să fie neutră din punct de vedere tehnologic dacă vom pune în aplicare acest sistem, trebuie să fim uh, foarte flexibili pentru a putea apoi uh, îmbunătăți tehnologiile existente. De asemenea, este importantă și infrastructura. Mă întreb, uh, mă îndoiesc sincer că termenul de 2015 este unul realist în acest sens atunci când vine vorba despre reacția neadecvată și aici uh, ne legăm și de raportul costuri-beneficii. Eu am nevoie de um, câteva răspunsuri. Era vorba despre numărul de reacții neadecvate, um, adică de apeluri care nu cereau, de fapt, uh, o intervenție de urgență. Dacă acestea sunt un, în număr mare, atunci sistemul ar duce la costuri suplimentare foarte mari. Vor exista probleme cu um, apelurile pentru urgențe minore sau uh, dacă Uh, echipajele de intervenție vor merge acolo unde nu trebuie și este nevoie de ele în altă parte, acolo unde este o urgență mai mare, uh, care este viteza de intervenție. Ar putea aceste echipaje să uh, fie eficiente în. Um, ar putea acest sistem să fie eficient în oprirea apelurilor neadecvate. Mulțumesc, domnul Taylor de la Greens, Comisia de Transporturi. Well, I think that uh, the system... Mulțumesc, doamna președinte. Cred că sistemul ECOL poate face o contribuție esențială la siguranța rutieră, alături de alte măsuri pe care le-am implementat de a limita viteza și consumul de alcool. Acestea sunt marile pericole uh, atunci când uh, călătorești pe drumurile publice. După ce am spus acest lucru, mai am patru comentarii. Mai întâi unul tehnic în legătură cu serviciile de urgență care trebuie să obțină informațiile corecte în ordinea corectă și sigur capacitatea de a avea legături audio cu ocupanții mașinii, vehiculului ar fi foarte utile. Trebuie ca acestea să existe. Nu pot să cred că e atât de greu ca oamenii să dezvolte sisteme uh, care să funcționeze. Cred că ideea unor uh, sisteme publice este una foarte importantă. Asta nu poate fi lăsată uh, la, în administrarea unor provideri privați. Începește secțiunea legată de protecția datelor, aici cred că trebuie să să ofere un grad mai mare de protecție. Și în fine, rămâne, se pune în continuare întrebarea legată de costurile de infrastructură și cine le va acoperi. Și acest lucru trebuie dezvoltat, trebuie gândit și Trebuie să fim de acord asupra lui, pentru că nu are niciun rost să spunem că o să avem acest sistem minunat dacă nu explicăm și cum va fi el finanțat. Și cu siguranță producătorii de automobile nu vor face altceva decât să transfere costurile uh, asupra, în prețul vehiculor pe care le construiești și e normal, nu poți să te gândești să nu ai centuri de siguranță în mașina ta s-ar putea ca într-o zi ideea de a avea o mașină fără sistem e <laughs> să fie considerată la fel de dificil de acceptat cum este acum ideea de a nu avea centuri de siguranță. Deci cu cât obținem o poziție comună mai repede, cu atât mai repede vom avea uh, mașini inteligente sau și mai bine vom avea conducători auto inteligenți. Deci cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât mai bine. Președintele, mulțumesc. De obicei, inteligența șoferilor e marea problemă. Doamna Roșbac uh, de la ECR. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De fapt, cred că asta este următorul pas pe calea spre mașina care se conduce singură, mașina automată. Am văzut uh, multe lucruri de genul ăsta și ăsta e următorul pas. Am tot râs de chestia asta, dar cred că e foarte bine că vedem acest raport comun al celor două comisii. Apreciez uh, colaborarea pe subiecte comune și mă bucur de acest lucru. Unele companii deja au astfel de sisteme pe mașini. De obicei e Volkswagen. Adică mm, și nu trebuie să fie așa de vorba de o mașină foarte scumpă, de o limuzină. O avem deja, de exemplu, pe un Volkswagen Passat, pe Volkswagen Passat există deja acest sistem. Dar încă mai avem multe lucruri de făcut. Avem nevoie de un singur sistem și avem nevoie de conexiuni de internet mai bune pentru ca el să funcționeze. Și dacă este să funcționeze, ar trebui să funcționeze peste tot. Nu știu dacă ar trebui să fie obligatoriu, pentru că după aceea Uh, ajungem la discuții legate de libertatea personală, protecția datelor și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne uităm la acest aspect. Uh, ne urmărește Big Brother tot timpul când uh, conducem sau putem să-l închidem pe Big Brother dacă vrem? Cred că este o chestiune pe care trebuie să o examinăm mai în detaliu. Și cine va răspunde, va reacționa la accident? Poliția, spitalul? Cine va reacționa când se apasă butonul? Deci cred că mai avem niște chestiuni care rămân deschise și pe care va trebui să le examinăm în viitor, dar nu vreau să repet uh, toate lucrurile bune pe care le-au spus deja colegii și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte Harber. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc acum în calitate de raportor din umbră pentru grupul meu pe acest subiect. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, Olga Zinova și lui uh, Dieter Koch pentru că au colaborat atât de bine pe acest uh, raport și cred că va fi un pas important înainte. Cred că avem ocazia <clears throat> de a redeschide o serie de chestiunile pe care le discutăm de multă vreme și de care ne-am ocupat un alt lucru pe care vreau să spun colegilor este că trebuie să, sta, să plasăm această chestiune în contextul mai larg al uh, serviciului universal și drepturilor consumatorului în materie de telecomunicații. Cred că trebuie să incorporăm acest lucru în raport. Dar vreau să vă reamintesc și aici, citez din directiva privind serviciul universal. Uh, directiva revizuită, aprobată în 2009 statele membre, și o să parafrazez aici puțin, statele membre se vor asigura că întreprinderile de telefonie mobile oferă informații despre locali, localizarea uh, apelantului uh, disponibile, le oferă uh, serviciilor de urgență fără plată în momentul în care se face un apel de urgență. Și asta se aplică la toate apelurile la numărul de urgență unic 112 și se spune aici că statele membre pot extinde această obligație la numerele naționale de urgență dacă doresc să facă asta și uh, autoritățile de reglementare vor stabili criterii privind corectitudinea informației în legătură cu locația, cu localizarea apelantului. Deci, uh, ce vreau să spun e că aici nu e vorba doar de mașini, deci de un sistem care nu va fi uh, supus prevederilor uh, care deja Uh, sunt aplicate în situații în care sunați la 112 de pe mobil. Deci atunci imediat se spune care este locația. Serviciile de urgență primesc această informație. Știți că în acest moment se poate uh, se poate localiza un telefon mobil printr-o procedură de triangulare și se folosește de multe ori această tehnică în situații de urgență. Propunerea aceasta legată de localizarea apelantului vine chiar din 2001 de la directiva inițială, dar uh, prea, prea puține progrese s-au făcut. Și asta mă aduce la comentariul doamnei Pârvanova legat de tehnologie. O parte a problemei a fost să cădem de acord asupra unei combinații de tehnologie, incluzând poziționarea globală și utilizarea mm, telefonului celular. Dar ideea, domnule președinte, este că, din punct de vedere al infrastructurii și al administrării apelurilor, sistemul e va folosi practic același sistem care ar trebui să existe pentru apelurile de urgență făcute la numărul 112. Ana Rosbach a ridicat problema vieții private, informațiilor uh, personale și așa mai departe. Există o prevedere care permite oamenilor să uh, anuleze această facilitate dacă nu vor să o folosească. Cred că oamenii ar trebui să aibă dreptul să facă acest lucru dacă asta e opinia lor și asta vor. Uh, și apoi, la fel, asta se aplică uh, și mașinilor și se referă la seturile de date pentru mașini. Am fost foarte uh, recunoscător doamne Senova care a uh, făcut posibil ca ofițerul praghez care a testat sistemul să vină aici și să ne vorbească, să ne spună cum funcționa sistemul. A fost o prezentare foarte interesantă și cei care uh, n-au fost aici poate ar putea să primească uh, diapozitivele acestei prezentări. În materie de mașini sunt două, doi factori importanți. Mai întâi, informația de localizare va fi mai uh, corectă pentru că mașina este în uh, bătaia GPS-ului, ca să spunem așa, și în al doilea rând, sistemele electronice din mașină care lansează airbag-urile pot să trimită și această informație ca parte a apelului. Și ăsta e canalul de întoarcere pe care uh, trebuie să ne-l dorim. Și interesant a fost în uh, prezentarea ofițerului praghez, a fost că au folosit această informație ca să determine cât de grav a fost accidentul deci știau și direcția vehiculului, cum încotro se îndrepta, dacă ieșise de pe drum sau nu, dacă era vorba de un accident multiplu. Deci ei primesc tot felul de informații care le permit să spună, să decide cât de grav e accidentul și ce fel de reacție trebuie să aibă la el. Și cred că toți acești factori care acum sunt disponibili vor ajuta foarte mult serviciile de urgență. Ei vor putea să-și folosească echipamentele mai bine, pentru că tot vorbim de costuri și de timpul de reacție. Și sigur, Eh, doamna Pârvanova are cea mai multă experiență medicală dintre noi cei de aici și știe că atunci când o ambulanță, dacă ajunge eh, cu 10 sau 5 minute mai repede, eh, poate să salveze viața cuiva, mai ales dacă e un accident cu o singură mașină, șoferul e inconștient, nu poate să sune el însuși. Cred că majoritatea am prefera în astfel de situații să avem astfel de mașină dacă ajungem inconștienți. Deci să știm că cineva poate să vină să ne găsească. Deci cred că toate aceste lucruri trebuie luate în considerare și cred că acum e momentul să acționăm în această direcție. Sper că și Comisia va putea să lege această chestiune de activitatea noastră pe serviciul universal. Președintele, mulțumesc. Deci toți raportorii și raportorii din umbră au vorbit. Vă cer să vorbiți câte două minute și dau mai întâi cuvântul domnului Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit raportorii pentru activitatea lor și pentru îndrăzneala lor. Vreau să fac câteva comentarii. Mai întâi, e un principiu foarte bun al acestui sistem ECOL, dar faptul că îl facem obligatoriu îi schimbă complet natura. Deci asta începe să pună foarte mari probleme pe care trebuie să le abordăm. Primul lucru, dacă e obligatoriu, atunci trebuie ca infrastructurile, rețelele, centrele de uh, apel să fie imediat uh, aduse la un nivel funcțional și toate, deci la nivel general. În al doilea rând, centrele de apel își schimbă complet calificarea, pentru că dacă acum aveți cam un milion de vehicule care sunt utilizate și dacă se trece la nivelul obligatoriu, nu o să mai fie aceeași situație, pentru că vor fi mult mai multe apeluri. Să vă reamintesc că mai mult de jumătate dintre aceste apeluri sunt apeluri, așa numite apeluri mute. Deci dacă generalizăm sistemul, am putea să ne așteptăm ori la o uh, dezorganizare completă a centrelor de salvare, ori la o, o reorganizare a acestora, dar de o manieră extrem de costisitoare. Dacă e obligatoriu sistemul, atunci obligăm uh, Uh, fabricanții să introducă sistemele, din punct de vedere tehnologic nu e o problemă, dar industria va avea o obligație suplimentară, deci trebuie să ne gândim foarte bine la consecințele economice. Îl ascultam pe președinte spunându-ne că va trebui să putem să deconectăm sistemul dacă nu vrem să fiți urmăriți. Bine, da, în condiția asta, de ce să nu putem să cumpărăm un autovehicul care nu are deloc sistemul? Deci dacă nu vreau să fiu urmărit, de ce să trebuiască să-l deconectez? Pur și simplu să nu aibă. Și știu că nu avem uh, mult timp, dar sunt câteva chestiuni, câteva probleme. Un principiu când e, poate fi excelent, dar dacă îl faci obligatoriu pot apărea multe probleme. Ăsta este subiectul, de fapt. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Bach, două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că Uh, toți suntem de acord că e nevoie de un instrument atât de important și s-au ridicat deja câteva chestiuni. Cred că 80% dintre automobiliști au spus că un astfel de sistem ar fi extrem de util și din punct de vedere tehnic nu e o problemă. Putem dezvolta acest tip de uh, sistem. Până la urmă, haideți că zburăm pe, până pe lună, putem transforma apa în vin, deci lucrurile astea tehnic sunt posibile. Problema e că nu avem voința să o facem. Și de ce nu există uh, o voință comună? De ce industria așteaptă ca această chestiune să fie rezolvată de uh, legislator. Noi considerăm că sistemul ECOL e foarte important, s-a spus acest lucru, dar cred că industria vrea să poată folosi acest sistem ECOL ca un argument de a-și crește vânzările. E foarte clar. Uh, serviciul uh, de asistență în caz de defecțiune vor să funcționeze și el prin acest sistem e-call. Deci ei vor să fie foarte legat de interesele lor de piață și trebuie să uh, spunem acest lucru foarte clar. Noi n-ar trebui să permitem ca politica să fie influențată în acest fel. Noi suntem singurii responsabili de deciziile politice și trebuie să înțelegem faptul că acesta este un sistem european pe care 80% din automobiliști vor să-l folosească și care va fi compatibil în multe țări europene și în multe piețe. Să nu uităm acest lucru. Așadar, la fel ca și domnul Koch și doamna Senelova, Uh, și care și eu vreau și eu să pun această întrebare din nou. Ce împiedică Comisia să ia o abordare, să aibă o abordare proactivă? Pentru că am vorbit de chestiunea asta suficient de mult. E adevărat, sunt adevărate zvonurile de la Comisie că sunt două opinii uh, dominante acolo. Cred că e timpul să avem reguli clare acolo. Chairman, thank you. Chairman of IMCO. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și mă bucur să văd pe toată lumea aici. Cred că voi repeta câteva comentarii care au fost uh, spuse. Cred că e clar uh, o problemă foarte importantă și o idee excepțională, nemaicumătă. Și deci, dacă putem cu ea să salvăm o viață, măcar foarte bine ar trebui să o facem. Dar cred că avem numărul 112 de urgență, e foarte bine, e minunat să avem centre pentru statele membre, dar cred că colegii au subliniat câteva dintre provocările uh, pe care le avem din punct de vedere al reacției și așa mai departe. E vorba totuși de un, un sistem de urmărire care va fi montat în mașina mea, poate că nu îl vreau, și o să repet ce am spus domnule Creus când a venit la audiere. Haideți să avem abordare de tip voluntar. Dacă cineva vrea să cumpere un vehicul și să se monteze acest sistem, foarte bine suplimentar, nu mi-a răspuns comisia în legătură cu costurile de fabricare, pentru că e clar că există un cost și evident cu cât vinzi mai multe unități, prețul mai târziu scade, dar n-am primit niciun fel de informații la această întrebare a mea. Și ultimele două comentarii legate de infrastructură. Există probleme legate de infrastructură Ales tocmai mi-a spus, ea locuiește într-o zonă foarte izolată și evident că o să aibă nevoie de Galileo sau de alt sistem uh, GPS și cum spunea Malcolm, dacă ai un accident și se deschide airbag dar uneori se mai deschide airbag și fără să fii într-un accident, deci cred că sunt mai multe probleme aici. Și în fine începește omologarea acestui tip de echipament uh, și sunt foarte serioasă aici, pentru că e vorba de echipamente care vor fi montate pe vehicule Așadar, cred că trebuie să ni se răspundă la multe întrebări și vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea intensă a celor doi raportori. Cred că a fost o discuție foarte bună. Thank you very much, Mr. Domnule Higgins, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt pe deplin de acord cu comentariile celor doi raportori în ceea ce privește uh, modul în care Comisia a tărăgănat lucrurile. În ceea ce privește comentariile domnului Harbour, s-a spus uh, deja că 40.000 de oameni mor pe șoselele Europei în fiecare an. M-a impresionat comentariile domnului Bennion, care din păcate ne-a părăsit. Spunea domnia sa că va trebui să facem o analiză a beneficiilor și a costurilor. Nu poți să calculezi costurile atunci când e vorba de pierderi de vieți omenești. În fiecare weekend în țara mea o mașină iese de pe stradă într-un accident. Noi avem, am, am constatat că dacă se ajunge în timp de o oră la locul accidentului, șansele de a salva o viață omenească sunt foarte mari, dar foarte adesea salvatorii ajung după o zi. Da, sunt probleme, dar cu ani în urmă, cine ar fi crezut că o să putem avea în prezent uh, sisteme de navigație prin satelit? care ne spun tot timpul unde suntem. Tehnologia există. Ce lipsește este voința Comisiei de a duce lucrurile mai departe. Chestiunea interoperabilității. Avem o Europa fără frontiere. Poți să cumperi o mașină într-o țară și să o folosești în altă țară, fără probleme. Avem nevoie de un sistem integrat. Există tehnologia, poate funcționa, dar e nevoie de voință. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Domnule Groș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș vrea să repet cele spuse deja, însă și eu consider că obiectivul e legitim. Nu va fi ușor să realizăm ce ne-am propus. Și eu provin într-o regiune de frontieră. Sunt oameni care locuiesc la 8 km de cel mai aproape vecin. Gândiți-vă că în astfel de zone sunt și probleme suplimentare. Pentru serviciu general, 112 trebuie să avem o armonizare la nivel general european. Ideea e nu să ne concentrăm pe dificultăți, ci să vedem concret soluțiile care există. În Belgia poți să cumperi un dispozitiv care spune unde ești, cât de repede călătorești, unde e un radar, îți spune dacă e ceva, vreun blocaj pe stradă și eventual cu un astfel de dispozitiv pot chiar să-mi apelez prietenii. Tehnologia există, mesajele pot fi transmise, informațiile pot fi transmise prin GPS. Însă problema comunicării transfrontaliere persistă. Dacă trec dintr-o țară în alta astăzi, cam cu 10 km înainte de frontieră, comunicațiile pică. Și vreau să vă spun, dacă facem totul obligatoriu peste noapte, va trebui să ne concentrăm pe cele mai importante zone, pe cele mai importante acțiuni. Avem personal calificat la centrele 112, sunt oameni acolo care se ocupă de probleme de siguranță. Nu o să creăm noi organisme. De asemenea, pe lângă interoperabilitate, și aici încă o dată mă refer la zona de frontieră din care provin. O problemă e cea lingvistică. Da, colegul meu din Olanda, care stă la 8 km distanță de mine, dar avem o frontieră între noi, vrea să vină în regiunea mea, are o problemă, nu, nu se va putea adresa serviciul de siguranță în limba lui. Deci dacă vrem să facem progrese trebuie să rezolvăm problemele concrete deja identificate și dacă facem asta, atunci cetățenii europeni o să spună, da, uite, instituțiile au făcut ceva folositor, haideți să ne concentrăm pe soluții, nu pe dificultăți. Președintele, nu cred că sunteți de acord cu folosirea detectoarelor de radar în mașină, ci încercați doar să dați un exemplu. Categoric nu, domnule președinte. Însă, din câte am aflat, în, în Luxemburg pot să facă vin din Doamnă Lichtenberger, puteți transforma apa în vin în două minute? Am să încerc, domnule președinte. Am o serie de rezerve atunci când e vorba de protecția datelor la acest capitol. Asta rămâne o problemă. Apoi, dacă soluția e că oamenii pur și simplu își opresc dispozitivul respectiv, atunci mă întreb care ar fi implicațiile dacă ne gândim la politica de asigurări. Sigur, firmele de asigurări o să reacționeze imediat dacă cineva are un sistem e-call în vehicol probabil o să beneficieze de o reducere la prima de asigurare. Mai sunt apoi chestiunile referitoare la regiunile de frontieră, unde accesul este dificil, sau regiunile izolate, unde accesul este dificil. Și până nu rezolvăm asta, nu o să putem generaliza sistemul. Vorbea cineva de 40.000 de morți pe șosele. Da, e adevărat. Dar nu cred că sistemul ICO va rezolva această problemă. Există persoane care preferă drumurile secundare pentru că costurile sunt mai mici. Apoi, dacă cineva își dezactivează dispozitivul respectiv, sunt problemele cu societățile de asigurări și mai avem în multe state mai avem probleme cu numărul 112. S-au făcut multe apeluri greșite, serviciile au fost trimise unde nu trebuia. N-am absolut nimic împotriva inovației tehnice, însă aș vrea ca aceste chestiuni să fie rezolvate înainte de a introduce obligativitatea acestui sistem. Mulțumim. Doamna Bernadette Venoi. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am uh, ascultat ceea ce tocmai a spus uh, colega noastră în legătură cu protecția datelor și, de asemenea, uh, asupra faptului că numărul 112 are limite, dar ca să reiau ce a spus Zita și colegul de lângă domnul Riche, <clears throat> eu sunt un pic șocată când se vorbește despre raportul cost-beneficiu Ah, deci domnul Higgins era colegul. Deci mă șochează să se vorbească de raportul cost-beneficiu când e vorba de viața umană. Și nu sunt o persoană cu tendințe autoritare și care se gândește că tot timpul trebuie să fie obligatoriu totul, dar îmi spun că uneori uh, cetățenii au nevoie să-i protejăm de ei înșiși. Așadar, uh, sigur că înțeleg nevoia protecției datelor, dar uh, cred că avem aceeași dezbatere pe care am avut-o la IMCO, uh, sub președinția uh, lui Malcolm Harbour în 2009, pe uh, numărul de urgență 112. Și când am lucrat pe dosarul 112, dosar care pe mine m-a interesat foarte mult, când am consultat toate serviciile de urgență din țările europene, care mi-au spus că se pot salva mai mult de 4.000 de vieți pe an în Europa, cu și de asemenea se pot economisi costuri la nivel de servicii de hospitalizare, de spitalizare, mă gândesc la cei răniți acum. Deci putem să salvăm vieți, putem să facem economii la serviciile de sănătate. Asta mi se pare un precedent fundamental. Și la un moment dat mi-am spus, sigur, trebuie accentuat, trebuie întărit serviciul 112 și trebuie să facem să fie compatibile toate aceste infrastructuri. Am discutat cu Comisia Europeană, care este foarte deschisă față de propunerile noastre ale Parlamentului, fie că e vorba de e-call la uh, mașini sau de sistemul 112, și pe de altă parte văd că nu există voință politică în statele membre. Și vorbesc în cunoștință de cauză. Totuși, țara din care provine nu e cea mai săracă din Uniunea Europeană și că am văzut săptămâna trecută foarte aproape uh, de uh, mine un afiș mare pe care scria în caz de urgență sunați la 100 7 pentru pompieri, 108 pentru poliție mai departe, m-am gândit că nu există voință politică la nivel european să facem acest serviciu cetățenilor noștri. Deci nu să nu spunem că e doar o chestiune de costuri, ci e și o problemă de voință politică. Apoi, începește acest dosar Icol, Mă gândesc că în măsura în care am discutat deja cu proiectanții de automobile și cu reprezentanții sectorului auto, unii deja, cum au spus uh, colegii la Volkswagen, au pus în aplicare acest sistem. Există și o valoare economică, o valoare de piață pentru unii constructori de automobile. După aceea, dacă o facem obligatorie sau nu pe toate autovehiculele și încercăm să uh, nu fie un cost care să facă aceste mașini inaccesibile pentru o categorie întreagă de cetățeni, asta e altceva, dar cred că la nivelul voinței politice, Parlamentul European trebuie realmente să le spună statelor membre și colegilor noștri miniștri din toate țările noastre, avem decizii importante de luat care merg în sensul valorii adăugate europene și a ceea ce poate aduce Europa din punct de vedere al protecției vieții dumneavoastră de cetățeni europeni. Dacă vrem să fie iubită Europa, păi cu astfel de dosare și mai ales în perioade de crize când Europa e respinsă și tot timpul țapul spășitor, deci cred că aici nu trebuie să ezităm să discutăm cu toți cei care au gândit acest dosar și să încercăm să avansăm. Dar facem un apel statelor membre să schimbe atitudinea. Thank you. Okay, we now go to the commission. Cum cuvântul Comisiei. Avem trei reprezentanți, unul de la DG Move, unul de la DG INSO și unul de la DG Entreso. Două minute fiecare, doamnelor și domnule. Începem cu domnul Gonzales de la INSO. Sunt câteva întrebări pentru dumneavoastră și anume de ce ați tândălit așa de mult? Asta ca să o punem în termeni diplomatici. Domnule Gonzales, două minute. Sorry. Thank you, Mr. Chair, and uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați voie să vă mulțumesc în numele Comisiei pentru raportul dumneavoastră și pentru că ne-ați sprijinit nu doar astăzi, ci pe întreg parcursul acestui exercițiu. Sunt de acord cu dumneavoastră că lucrurile durează cam mult, beneficiile ECOL sunt clare, însă, după cum a spus, deja lucrurile se mișcă din 2002. Noi am încercat să favorizăm această abordare voluntară, ne-am dat seama că dacă lăsăm totul la latitudinea pieței, lucrurile nu merg suficient de repede. Am încercat, deci, această abordare voluntară, dar, într-adevăr, se pare că durează prea mult. De aceea, am insistat apoi pe măsurile de reglementare. În ceea ce privește protecția datelor, sistemul ECOL 112 nu înseamnă că apelul poate fi localizat. Nu totdeauna se face conexiunea la rețea, ci doar în caz de accident. Ne-am însușit ce ne-a spus grupul de lucru pe articolul 29 și am decis să concepem acest sistem în așa fel, în fel încât acesta să respecte cerințele de protecția datelor personale. S-a discutat mult gradul de punere în aplicare, Știți că la comisie am propus o serie de măsuri, o să mai spună colegii mei câteva lucruri în legătură cu acestea. În septembrie trecut, uh, Comisarul Cruz a anunțat intenția de a definitiva lucrurile până în 2015. Încercăm să ducem lucrurile înainte pe partea de telecomunicații și infrastructură pentru telecomunicații partea care ne revine, avem, am avut această recomandare, suntem în faza de primirea rapoartelor din partea statelor membre. Se pare că operatorii de telefonie mobilă doresc să sprijine acest uh, demers, însă încă n-am primit toate rapoartele. Dacă se impun măsuri suplimentare, sigur, o să luăm aceste măsuri pe baza rapoartelor primite. Apoi, în ceea ce privește o serie de chestiuni tehnice, noi am făcut un studiu de impact foarte detaliat, aș putea spune, câteva luni de zile am analizat toată literatura și pot să vă spun că avem foarte multe cifre referitoare la posibile costuri și beneficii ale sistemului e-call, le aveți în studiul de impact. Am vrut să vedem uh, care e numărul de accidente, foarte multe pe drumuri secundare, într-adevăr, și accesul serviciilor medicale sau a salvatorilor întârzie pe aceste drumuri. S-au făcut studii în anumite state membre și s-a văzut că în 5% din cazuri, dacă ar fi existat acest sistem, viețile oamenilor ar fi fost salvate. Ceea ce privește costurile, am evaluat costurile și beneficiile Asta, sigur, dincolo de uh, toată discuția referitoare la valoarea unei vieți omenești. Dincolo de asta, rezultatul a fost că beneficiile oricum depășesc costurile. Cifrele sunt în studiul de impact dacă generalizăm sistemul și avem un dispozitiv în fiecare vehicul, costurile individuale vor scădea în ultimă instanță, dar despre asta vă vor mai spune colegii mei, că eu n-am decât două minute. Costurile le-am calculat undeva la 50 de euro per vehicul. În studiu de impact am pus 130 de euro și chiar și așa beneficiile depășesc costurile. Ceea ce privește infrastructura și Reprezentarea, reprezentantei din Cehia, vedem că costurile suplimentare sunt minime dacă sistemele există la bord. Și chiar dacă nu sunt prezente la bordul vehiculului acest sistem, în funcție de situația din fiecare stat membru, putem da seama că nu e nevoie să facem, să, să construim sisteme plecând de la zero. Există deci soluții și aș încheia spunând că în ceea ce privește falsurile apeluri, considerăm că sistemul generalizat va reduce volumul apelurilor false, există conexiuni voce și în plus o să ne putem ocupa și de educarea utilizatorilor. Astfel vom putea reduce numărul de apeluri false. Oricum, avem un grup de lucru care se ocupă tocmai de asta și s-au propus deja o serie de soluții. Și aș încheia prin a spune că noi cei de la Comisie am fost uneori neutri din punct de vedere tehnologic, așa că am rugat Organizația Europeană de Standardizare să stabilească standardele pentru aceste tehnologie. Și îmi cer scuze că am vorbit prea mult. Am trimis un mesaj Comisiei întrebând, vreți să vorbiți toți dacă vreți să vorbiți cu toții, reduceți timpul de vorbire. Mesajul nostru a fost, da, cu toții vrem să vorbim. Ce vă rog să nu mă, să nu puneți răbdarea la încercare. Domnul Werner de la DG Move. Mulțumesc, am transferat o parte din timpul alocat colegului. Îmi cer scuze, domnul Caramitos, n-a putut să vină astăzi. Vreau să vă spun că în ceea ce ne privește, această inițiativă ECOL a fost una componentă esențială a politicilor generale în materie de siguranță rutieră pe 2011-2020. Acest lucru a fost subliniat și de Parlament în raportul anterior al domnului Koch. Aș dori să confirm într-adevăr că DigiMove lucrează în prezent la specificațiile concrete pentru echipamentul care urmează să fie folosit de centrele care gestionează apelurile primite. Acest lucru este prezentat la punctul 8 în proiectul de raport și se regăsește și în directiva ITES și în planul de măsuri aferent. Lucrăm la aceste standarde, urmează să fie adoptate prin acte delegate înainte de finalul acestui an. Pregătirile sunt în curs, discuțiile au loc deja la nivel de experți. Vă mulțumesc! Everybody. Văd că toată lumea a ridicat din sprâncene atunci când s-a vorbit despre actele delegate, deci uh, aș avea grijă în locul dumneavoastră. Din partea Comisiei, doamna Boni și Șuto. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia la ora, actuază, la ora actuală finalizează o propun, un proiect de propunere cu privire la integrarea e-call în vehiculele pentru pasageri și vehiculele comerciale. Specificațiile tehnice sunt acum în discuție și serviciile iau în considerare beneficiile și costurile acestei opțiuni. Desigur, trebuie să ținem în considerare că această parte, că acest sistem poate să fie operațional doar atunci când este operațional în mod complet și structura de telecomunicații pentru, că, pentru a exista o acoperire pe toată Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Nu sunt foarte sigur că am aflat cine este responsabil pentru această pierdere de timp din partea comisiei. Doamna Senalova, doriți, doriți să adăugați ceva și apoi vă ruga și pe domnul Koch să ia cuvântul. Nimeni nu a răspuns la întrebări. Asta e clar. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Cu siguranță ele vor ajuta la îmbogățirea acestui raport. Multe dintre aceste întrebări se referă, de fapt, la faptul că ICOL ar trebui să fie, ar trebui să fie sau nu uh, opțional Da, sunt de acord, este vorba despre voință politică. Trebuie să decidem dacă dorim să mergem pe această cale. Cred că toate problemele tehnice pot fi rezolvate dacă acceptăm, da, dacă dorim cu adevărat acest sistem. Doresc să le răspund colegilor um, atunci când vine vorba despre costuri. Mm, nu știu cum se poate pune, nu știu cum se poate cuantifica viața umană. Nu știu cum putem evalua uh, faptul că acest, în cifre faptul că acest sistem uh, poate să salveze mii de vieți pe an. Acestea ar trebui să fie argumentele cheie și nu cele economice. Mulțumesc pentru sugestii, mulțumim și Comisiei pentru răspunsurile sale, uh, mai ales la întrebările legate de alarmele false. Da, acestea există, riscul de apeluri false există dar um, trebuie să existe contact de voce atunci când sistemul se declanșează și persoana trebuie să poată explica ce tip de accident este. Dacă nu există contact de voce, atunci um, trebuie să ne folosim de datele existente pentru a evalua gravitatea situației. Atunci când vine vorba despre centre de apel, acestea ar trebui să identifice uh, faptul că acest apel uh, este unul de urgență, este un e-call, de fapt. Acest sistem va fi declanșat doar la momentul accidentului, deci vehiculele nu vor fi urmărite în mod constant pe drumuri. De asemenea, am dorit să asigurăm neutralitatea tehnică. În text ați văzut că noi aprobăm neutralitatea tehnică, dar uh, cu condiția ca aceasta să respecte anumiți factori cheie de siguranță. O astfel de instalație mobilă nu uh, poate face mai rău decât accidentul în sine. În ce privește infrastructura pentru, de telecomunicații și centrele de apel 112, ne-am spus că rămâne la latitudinea statelor membre să se asigure că acest serviciu funcționează așa cum trebuie. Vă mulțumim că ne-ați amintit de directiva cu privire la serviciul public universal și aceasta este răspunderea statelor membre. Cred că va continua colegul meu. Comisia nu a răspuns la întrebarea mea principală. Domnul Daian a vorbit despre un moratoriu. e nu va preveni accidentele, desigur, dar putem să profităm de acele prime momente de după accident pentru a oferi primul ajutor răniților cât se poate de repede. În al doilea rând, Serviciile de urgență bazate pe ECO trebuie să poată depista acest apel, trebuie să știe că este un apel de urgență. Se poate ca um, airbag-ul să nu funcționeze întotdeauna. S-ar putea să nu existe întotdeauna o, o conexiune de voce cu vehiculul. Dacă se stabilește că este nevoie de o intervenție, atunci uh, cine trebuie să plătească pentru ea? Ei bine, cele mai multe state membre și-au luat angajamentul de a introduce acest sistem și doresc să aibă um, un sistem de uh, funcțional de 112. Costurile nu pot fi chiar atât de mari și acolo unde nu funcționează putem să punem presiune uh, pentru ca un sistem de intervenție în caz de urgență să fie stabilit, chiar dacă există costuri suplimentare. În al patrulea rând, problema cu fratele mai mare, cu Big Brother. Nu cred că acesta este rostul sistemului. Acest sistem nu verifică în mod constant locația cuiva. Dar atunci când are loc un accident, dacă se declanșează airbag-ul, uh, în aceste cazuri oamenii se bucură că pot fi găsiți de cineva și um, nu, nu sunt lăsați undeva pe marginea drumului. Domnule Bach, da, trebuie să există bunăvoință din partea tuturor. Da, e, aici povestea cu cine a venit înainte, găina sau oul. Statele membre spun că um, vor um, implementa sistemul doar după ce, uh, vor putea, după acesta va putea fi integrat uh, și așa mai departe. Este o chestiune de, de software pentru mașinile moderne. Nu cred că este un cost atât de mare. Costul mai mare ar apărea dacă așteptăm și mai mult. Dacă mai așteptăm, s-ar putea să trebuiască să, să așteptăm până după 2020. Nu putem uh, exclude toate cauzele accidentelor și de aceea cred că acest sistem trebuie introdus cât de repede. Președintele, mulțumesc raportorilor, mulțumesc raportorilor din umbră și membrilor care au luat parte la această departe. Termenul limită pentru amendamente este 8 mai la prânz, ora 12. Dorim să organizăm următoarea comisie mixtă la invitația IMCO pe 30 mai între 11 și 12.30 și vom lua în considerare amendamentele. Repet, termenul pe, pentru amendamente 8 mai 12, următoarea ședință 13 mai. Malcolm, dorești să adaugi ceva? Vreau doar să-ți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc că ați venit și așteptăm să vă vedem în data de 13 mai. Această ședință se încheie aici. Doresc să-i anunț pe colegii de la TRAN că acum vom uh, avea rapoartele domnului Kramer, rearanjăm din nou masa prezidiului și vom începe după pauză. Okay, if people uh, wish to carry on the discussion. Dacă doriți să continuați discuția, desigur puteți să o faceți. Dar faceți-o, vă rog, afară și nu înăuntru. Mulțumesc. So if people are moving out, I just give them another minute. Mai așteptăm încă un minut, Michael, ca să iasă toată lumea care trebuie să iasă. There are three opinions. Există trei avize de la domnul Kramer cu privire la politica uh, structurală și um, fondurile de coeziune și FEDER. Mulțumesc foarte mult! Este vorba despre trei avize legate între ele. Este vorba despre regulamentul general cu privire la prevederile comune, cel cu privire la investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă și cel cu privire la fondurile de coeziune. La Copenhaga săptămâna trecută am auzit că Churchill a zis că avem nevoie de o strategie, dar uh, și cred că citatul lui a fost unul excelent. Avem foarte multe strategii în Europeană, dar ne lipsesc rezultatele, după cum a spus și Churchill, și trebuie să schimbăm acest lucru. Este vorba despre 180 de miliarde de euro, 69 de miliarde din fondurile de coeziune și acest lucru este foarte important pentru aspectul de cofinanțare. 31,7 miliarde în facilitatea conectarea Europei, cofinanțarea este de până la 40%. Aceste fonduri sunt decisive pentru progresul nostru. Ce vreau eu să spun cu acest aviz este că investițiile în transporturi trebuie să fie legate de strategia Europa 2020, obiectivele acesteia, inclusiv cu Uh, legislația în Natura 2000 și așa mai departe. De aceea trebuie să ne concentrăm pe eficiență și durabilitate. Să vă dau și câteva exemple. Toate proiectele legate de canalele navigabile fac parte din aceste proiecte, Canalele navigabile interne, deci, pentru porturi și canale navigabile interne, este important ca um, să acționăm repede. Deci există multe proiecte care au fost finanțate și care nu au fost eficiente. Am menționat 20 care nu au fost puse în aplicare din lipsă de fonduri, deci trebuie să ne gândim uh, mai mult la destinația fondurilor. Acest lucru este mai important decât uh, faptul de a strânge mai mulți bani. Avem un terminal în Austria de la Viena până la Marea Adriatică și avem nevoie de mai multe tuneluri pe acest traseu. Drumurile ar fi mai rapide, trebuie doar, uh, trebuie doar modernizate câteva porțiuni de drum. Acest lucru este puțin costisitor și eficiența este mai bună. S-ar crea și locuri de muncă pentru că um, va fi nevoie de construcții. Vă pot da un exemplu din Germania. A fost o zonă în care era nevoie de mai multe poduri și tuneluri, dar dacă se lua în considerare și zona Nürnberg, proiectul ar fi fost mai integrat, ar fi, s-ar fi uh, desfășurat lucrurile mai repede și s-ar uh, fi cheltuit mai puțin bani. Dacă este să ne uităm la întreaga zonă, euro, zonă um, a Uniunii Europene, am, avem această strategie de 30 de ani încoace. Dar există goluri și golurile corespund granițelor. Trebuie să regândim întreaga perspectivă. Dacă vrem să unim cu adevărat Europa, trebuie să ne concentrăm pe punctele de trecere a frontierei. Aceste, acestea sunt zone de interes național. Atunci când vine vorba despre utilizarea fondurilor, 60% pentru dumuri, 20% pentru uh, căile ferate și așa mai departe. Și aceste lucruri trebuie schimbate. De aici vine și propunerea mea pentru a limita costurile externe viitoare. De exemplu, respingerea are loc um, din cauza transportatorilor. Basel nur zwei, da haben wir nur 190 Millionen im, letzten, im nächsten Jahr, sondern für drei Milliarden. Acum, pentru 3 miliarde de euro, facem uh, coridorul Stuttgart-Ulm și acest lucru nu este potrivit pentru transporturi, pentru că sunt generate mai puține venituri. În ciuda acestui fapt, nu ne concentrăm pe ce trebuie. Un alt obiectiv este reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să ne gândim și la protecția mediului, pentru că mare parte din emisiile de dioxid de carbon provin din transport. Ministrul Transportelor din Germania a spus că 90% din toate călătorile cu mașina din orașe sunt mai scurte de 6 km, deci avem nevoie de mobilitate, dar uh, Dorim să protejăm și mediul în același timp. De aceea dorim un uh, sistem de transport public durabil. Dacă există cofinanțare pentru mobilitate și pentru uh, zonele urbane, putem să ajungem la acest lucru. Dacă nu, atunci banii sunt aruncați. Trebuie să permitem proiecte și în regiunile dezvoltate și în cele mai puțin dezvoltate. În regiunile dezvoltate avem nevoie de ocazii pentru a investi în transport durabil. Trebuie să garantăm obiectivele de protecție a mediului, după cum am spus. De asemenea, urmărim și propunerea Comisiei Trebuie să susținem și turismul durabil. Aici a fost menționat turismul pentru prima dată. Știm că uh, trebuie să promovăm turismul durabil pentru că acest domeniu să nu se autodistrugă. Anexele uh, conțin și mai mulți indicatori, de exemplu, Legăturile peste frontieră și emisiile de dioxid de carbon care trebuie menționate și ele. Să vă dau un exemplu. În 1972 au existat 18 legături pe zi între Germania și Polonia pe calea ferată după ce a căzut cortina de fier. Acum avem 10. E o nebunie, dar e adevărat. Trebuie să vedem cum putem să consolidăm aceste legături peste frontieră statele membre au spus că conexiunile sunt europene prin propria lor natură. Dar acest coridor despre care vă vorbeam de la Viena la Adriatică este un coridor european și trebuie să ne concentrăm asupra lui. Atitudinea raportorilor este, foarte, este una pozitivă, am colaborat foarte bine cu ei, voi ține cont de sugestiile făcute. Este vorba despre limitarea costurilor externe și nu despre evitarea lor. Am căzut de acord că nu putem să continuăm astfel, uh, nu din cauza strategiei, ci din cauza rezultatelor. Dorim de asemenea să consolidăm rolul noilor state membre. Există destule neajunsuri și trebuie să facem eforturi aici. Aștept să avem uh, discuții împreună, aștept amendamentele dumneavoastră și termenul limită pentru aceste amendamente este data de 7 mai. Domnul Groș, Pepe, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului uh, Kramer pentru activitatea sa. Este întotdeauna gata să aibă discuții constructive și să facem progrese. Este un lucru extrem de important ce am făcut. Uh, dacă ne uităm la finanțarea mobilității transportului la nivel european, avem 8 uh, miliarde, am vrut 16 și am obținut 8 în această perioadă pentru zonele regionale. Poate aș putea să citez ce a spus uh, domnul Kramer, dar schimbând puțin ce a spus, pentru că a spus că avem nevoie de politici verzi, dar uh, ocazional cu alte accente. Și poate că noi putem să aducem aceste accente diferite. Cred că putem să menținem și trebuie să menținem consecvența și dacă ne uităm la cele 10 miliarde din fondurile structurale pentru fondul de coeziune și dacă le folosim așa cum a propus Comisia, cred că va trebui să mergem în aceeași direcție, nu doar în această comisie, dar să ne asigurăm că și în alte comisii această idee de a folosi fondurile de coeziune pentru rețelele transeuropene uh, continuă. Cred că este important, printre alte lucruri, nu în primul raport la care sunt uh, raportul din umbră, Cina, al doilea amendament 8, uh, articolul 2, important să ne uităm la regiunile care sunt considerate mai dezvoltate și unde se spune că nu mai e nevoie de, nu se consideră că mai e nevoie de investiții. Totuși, uh, trebuie să continuăm să folosim resursele din aceste zone în politica structurală pentru, politica, pentru proiectele de transport în viitor. Să evităm uh, viitoarele costuri externe. Asta pentru mine mi se pare cam restrictiv. Cred că este important să... Bine, sigur, putem să fim de acord că se pot evita, da, să evităm complet. E o formulare periculoasă. De asemenea, anumite criterii legate de biodiversitate nu vreau să dau aici prea multe exemple uh, de situații transfrontaliere din regiunea mea, unde proiectele au trebuit făcute cu mare grijă din cauza acestei probleme a biodiversității. Trebuie să avem grijă. În uh, Cartea Albă am avut o majoritate largă uh, Uh, dar cred că nu trebuie să avem o atitudine excesivă, deci sunt anumite nuanțe pe care le putem uh, aduce. De asemenea, aș vrea o explicație la faimosul amendament 29 legat de uh, o cofinanțare mai mare. Dacă înțeleg corect și dacă mă uit la principiul francez de a construi o autostradă și de a obține Uh, venituri de pe urma aia, atunci trebuie să stabilești nivelul de finanțare mai uh, înalt. Nu știu, uh, corectați-vă dacă am înțeles eu greșit, dar cu siguranță trebuie să putem să facem contribuții în viitor la această chestiune și să avem niște compromisuri cât mai bune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Kramer pentru efortul pe care l-a făcut și despre uh, modul în care s-a a examinat uh, chestiuni legate de comisie în detaliu. Însă, în acest caz, date fiind uh, dificultățile pe care le avem și bătălia care ne așteaptă cu Consiliu, ați văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută, știm că o să fie o bătălie dură, pentru că ei încearcă să reducă foarte mult uh, cifrele și încearcă să uh, reducă bugetele. Așadar, cred că trebuie să examinăm această uh, chestiune uh, nu doar ca pe o politică. Trebuie să ne uităm la propunerea radicală a Comisiei propunere care spune că nu va fi niciun fel de investiție în infrastructură în zonele cele mai dezvoltate. Toți știm că există motive la DigiRegio legate de fondurile structurale și fondurile de coeziune, motive care au fost folosite pentru dar sunt unele zone foarte dezvoltate în care există totuși pete albe. Uh, trebuie să ne uităm și la problema de inegalitate, la probleme legate de concurență și la dezechilibrele majore dintre cei care sunt în, uh, în anumite centre urbane, să zicem, sau alții care sunt uh, în niște zone montane și așa mai departe. Și după aceea să comparăm cu zonele mai puțin dezvoltate. Deci nu cred că putem pur și simplu să spunem nu le mai dăm nimic celor din zonele dezvoltate. Așadar, cred că cel puțin trebuie să oprim această tendință. Astăzi vorbim de regiunile cele mai dezvoltate, dacă vorbiți despre ele, haideți spuneți-ne care sunt, arătați-le cu degetul, unul sau două, ca să putem să înțelegem la ce vă gândiți, pentru că știm cu toții că există dezechilibre majore în aceste regiuni care ar putea să fie dezemnate de cele mai dezvoltate de către Comisie. Deci avem nevoie cumva să uh, echilibrăm uh, aceste lucruri și să oprim această abordare. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ugeas. Și eu aș vrea să îi mulțumesc domnului Kramer pentru că a făcut astfel de progrese pe acest dosar. A fost foarte dezvoltat, foarte bine dezvoltat și ne l-a explicat foarte bine și sper că acest lucru va continua. Sper că cred că un lucru pozitiv este faptul că în avizul său se referă la faptul că Comisia de Transport trebuie să examineze lucrurile în contextul UE 2020. Credem că acesta este, acesta este direcția pe care trebuie să o luăm ca să evităm incorporarea unor nouă tipuri de programare. Trebuie să ne asigurăm că suntem angajați față de a obține rezultate bune. Știți ce spunea Churchill? E o, o, strategia nu se schimbă, strategia trebuie să fie una singură. Nu putem să avem uh, câte o strategie pentru fiecare ședință a Comisiei de Transport. Uh, deci, una peste alta, cred că a fost o abordare foarte pozitivă. Dar am totuși câteva critici minore și eventual și câteva amendamente. Mai întâi la amendamentul 25, unde se cere să se introducă o linie bugetară distinctă pentru Uh, piste de biciclete și uh, uh, trotoare, trasee pentru pietoni. Deci cred că acesta e un lucru prea specific mai degrabă decât unul de natură generală. Și apoi amendamentul 28, suma investită în piste de biciclete, poate că am putea vorbi de investiții în mobilitate sustenabilă, să nu intrăm atât în detalii, dar totuși aceasta este probabil uh, o fază mai generală a discuției. Totuși, cred că este important să atrag atenția Comisiei când ne uităm la fondul de coeziune și să nu uităm că cele 10 miliarde uh, pentru CF uh, reprezintă sume alocate direct de către Comisie și sunt în continuare legate de regiuni care au acces la fondul de coziune, dar e de asemenea adevărat că trebuie să avem grijă, pentru că uh, acest management centralizat ar putea să afecteze criteriile pe care le-am stabilit pentru coeziune, care cer deficite administrative și care au probleme de calendar. Nu vrem să fie o abordare de tipul primul venit, primul servit, pentru că asta ar putea să penalizeze anumite regiuni care, sunt acum, care au acum probleme cu deficitul. În fine, un comentariu foarte pozitiv. Susțin uh, foarte puternic ideea încorporării turismului, noțiunea de turism în indicatorii comuni. Dacă vorbim de dezvoltare și structurare, cred că este important să înțelegem că trebuie să includem acest uh, uh, și turismul în acest sector foarte important. Președinte, mulțumesc domnul Zila. Mulțumesc că aș vrea să spun că avizul domnului Kramer merge într-o direcție corectă. Sunt unele detalii despre care voi vorbi mai târziu și pe care avem o opinie diferită. Accentul pus pe investițiile în uh, sustenabilitate și în dezvoltarea transportului folosind fondurile de coeziune și federul, cred că acesta reprezintă o abordare foarte bună și, de asemenea, în uh, Uh, expunerea de motive de la începutul avizului, uh, știm că în uh, mecanismul de interconectare există prevăzute 10 miliarde și se discută foarte mult despre perspective. Există și unele probleme în anumite țări începește susținerea politicii de coeziune. E vorba de 2,2% din PIB Asta înseamnă că pentru unele state membre va exista mai puțină eh, susținere pentru cadrul financiar, din cadrul financiar viitor față de cel de acum. Evident că e o chestiune foarte generală care trece dincolo de politica de transport și nu privește doar politica de transport. În fine, trecând la propunerile concrete, sunt eh, mulțumit de propunerea numărul 5 unde, dat fiind uh, interesul foarte mare pe care uh, Michael, îl are, Michael Kramer îl are uh, pentru sectorul feroviar și de asemenea începește legăturile dintre țările din est și din vest, țări din est unde infrastructura nu e chiar atât de dezvoltată, atunci acest, înțelegem că această propunere e foarte bună. Începește amendamentul 8 se propune să începem de la, zon, de la cifre minime și maxime pentru pistele de bicicli și pentru trasele pentru pietoni. Nu știu, cred că sunt anumite țări europene unde se stabilesc anumite limite pentru sumele dedicate acestor trasee și Problema e că, de exemplu, dacă n-ai uh, un sistem feroviar sau uh, de transport bine dezvoltat, uh, nu are niciun rost să uh, faci uh, piste de cicliști, de exemplu, că n-au la ce să ajungă. Sigur, aici sunt opinii diverse, dar în general susținem favorabil acest aviz. Pane předsedo, já bych chtěla tedy na úvod panu zpravodaj poděkovat Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Senalova, mulțumesc raportului pentru proiectul de aviz, precum și pentru cooperarea cu raportorii din umbră. Sunt de acord cu raportorul când spune că Comisia ar trebui să se bazeze mai mult pe obiectivele strategiei UE 2020 și pe cele din Cartea Albă pentru Transporturi. Asta începește prioritățile tematice, precum și la nivelul principiilor de solidaritate și Uh, nevoia de a aduce la același nivel uh, diversele regiuni, ștergerea diferențelor dintre regiuni, pentru că ăsta e obiectivul principal al politicii de coeziune. Sunt de asemenea de acord cu ideea raportului că trebuie încurajat și dezvoltat un nou tip de mobilitate durabilă, dar aș pune mai mult accentul pe transportul urban în comun, care ar trebui să ocupe uh, un loc de frunte între aceste priorități. În ce privește eliminarea punctelor slabe, uh, pe care ne concentrăm în cadrul uh, revizuirii uh, rețelelor, raportul subliniază valoarea adăugată europeană care trebuie să joace un rol important în ce privește alegerea proiectelor. Uh, cer din nou Comisiei să elaboreze un ansamblu de indicatori măsurabili care să permită eliminarea anumitor neînțelegeri. Raportorul subliniază importanța și necesitatea de a întări controlul, controlele ex ante și foarte corect, dar trebuie de asemenea să ne concentrăm și pe proiectele de calitate și pe controlele ex post. Apoi susțin și accentul care se pune pe turism, care merită cu siguranță mai multă atenție, iar în ce privește amendamentele raportorului care se concentrează pe costurile externe uh, impuse cetățenilor uh, europeni. Poate că am nevoie aici de mai multe explicații de despre ce cazuri vorbește exact. Din nefericire, nu sunt uh, într totul de acord cu definirea procentajelor precise pe diferite tipe de trans- tipuri de transport, mă scuzați, uh, vorbesc aici de amendamentul 8 și sunt uh, contra amendamentului 29 în ce privește regulile generale unde ar trebui să se dea prioritate proiectelor care generează un beneficiu clar. Și s-a spus aici, cred că ar trebui să fim foarte atenți, uh, date fiind obiectivele de coeziune. Uh, și în fine aș vrea să subliniez încă o dată necesitatea de a păstra obiectivul primar al politicii de coeziune și anume de a reechilibra infrastructura de transport în regiunile mai puțin dezvoltate. Este un obiectiv pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. În ce privește cele 10 miliarde din fondul de coeziune, o să mai discutăm oricum despre asta. Mulțumesc raportorului. Domnul uh, Perker. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Raportul privind Fondul Regional de Dezvoltare European conține să direcții care trebuie să fie încurajate, mai ales atunci când e vorba de utilizarea rețelelor de transport transeuropene. Mă bucur că domnul Kramer, în amendamentul 15, vorbește despre dezvoltarea și sprijinirea unui sistem de tramvaie, de soluții care să elimină poluarea sonoră la căile ferate. Toate bune până acum. Am discutat asta, sigur, în biroul meu cu domnul Kramer și cu alții și s-au exprimat multe critici la adresa acestui uh, coridor prin Austria. Chiar vrem acest coridor în Austria? Mai sunt și proiecte de cale ferată care protejează mai bine mediul și pentru care nu e nevoie de proiecte multimodale. totuși s-au investit bani în acest coridor care pleacă de la Helsinki, trece Alpii și ajunge până la Adriatica, până la porturile de la Adriatica. Plus valoare este acolo, într-adevăr, pentru creștere și ocuparea forței de muncă. Și apoi urmează critici la adresa acestui proiect. Nu, trebuie să vă dați seama uh, de lucrurile care s-au realizat deja, s-au alocat fonduri considerabile din partea statelor membre. Prin urmare, consider că ar trebui să vedem lucrurile într-o lumină pozitivă aici. Dacă vă uitați la țintele din amendamentul noastră, sigur, acest proiect de construcție le atinge. Așa că haideți să sprijinim construirea acestui coridor fără a-l mai critica. Consider că acest coridor Baltic-Adriatic este un proiect absolut esențial. Referitor la amendamentele propuse de domnul Kramer, cred că la articolul 5 eh, trebuie să existe două, două sub, sub eh, paragrafe separate referitoare la low carbon economy și la uh, transport. Cred că ar, rămâne, ar trebui să rămână așa cum este propunerea uh, Comisiei. Eu susțin foarte mult dezvoltarea urbană și uh, uh, alocarea de 5% din, uh, din resurse pentru dezvoltare urbană și uh, am o, aș vrea să ne gândim puțin mai mult, am, uh, am, se propune o rețea europeană în două straturi, Uh, cu uh, abordări diferite. Uh, facilitatea Connecting Europe se referă foarte mult la Core Network. Cred că ar trebui să discutăm și cum se distribuie banii din, din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, astfel încât lucrurile să fie clare. În acest moment, amândouă fondurile se, se referă la exact aceleași uh, direcții de investiție. Și cred că ar trebui să discutăm și dacă în regiunile foarte dezvoltate trebuie sau nu să se poată investi în, în transport. Mulțumesc. Mr. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord remercier euh, Michael Kramer pour euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Kramer pentru munca depusă și pentru că a deschis această dezbatere. Primul meu comentariu este acela că dacă vorbim despre fondurile regionale, ne referim la mai bine de 90% din sursele de finanțare pentru transport. Acum, în sfârșit, că se aude vocea mea și pe internet, am să repet, îi mulțumesc domnului Kramer pentru comentariile făcute. Mai bine de 90% din finanțarea pentru transporturi în Europa, în contextul fondurilor multianuale, vine din fondurile regionale. Cred că asta are o importanță bugetară considerabilă, este o resursă majoră. Deci, în primul rând, comentariile raportorului din umbră cu privire la fondul de coeziune. Suntem de acord cu comi propunerea Comisiei privitoare la fondul de coeziune și îl sprijinim pe raportor pe amendamentele care se referă la progresele care încă sunt necesare, mai ales în contextul obiectivelor 2020 sau de mediu, și, sigur, care presupun întărirea bazei juridice în domeniul turismului. Am însă rezerve atunci când e vorba de a introduce un anumit procentaj pentru anumite tipuri de proiecte merg în cadrul fondului de coeziune s-au lăcat deja 10 miliarde pentru conexiuni CF. Drumurile n-au intrat în calcul și asta ar putea să ridice probleme pentru grupul celor 12 state europene. Dacă introducem măsuri discriminatorii pentru șosele, o să avem de-a face cu o rebeliune. Și asta s-ar putea să aibă un efect negativ asupra mecanismului de interconectare. Cred că vom înainta niște amendamente care vor, se vor concentra pe plus valoarea europeană, vor uh, pune accentul pe rezultatele abordării actuale și vor uh, reitera obiectivele privind emisiile de dioxid de carbon și mai ales ceea ce privește prioritățile orizontale, sisteme de transport inteligente, care practic sunt încă un mod de a realiza plus valoare europeană în baza fondurilor de coeziune și care de asemenea pun accentul pe asistența tehnică în cadrul acestor fonduri. În ceea ce privește RDF-ul, un singur comentariu. Am discutat acest aspect deja, e un amendament menită exclude transporturile din fondurile eh, de dezvoltare regională. Dați-mi voie să vă spun că fondurile de coeziune, 30 de miliarde în contextul ultimului buget pentru transport, și există mai bine de 40 de miliarde la fondurile regionale, ceea ce înseamnă că dacă din această linie excludem transporturile, la fondurile regionale vorbim de 40 de miliarde în subvenții. Însă, și mai existau 10, 30 de miliarde actuale și 10 din, uh, de dinainte. Dacă vrem să economisim ceea ce rămâne și dacă votăm pe propunerea Comisiei așa cum este, o să pierdem cel puțin 20 de miliarde uh, finanțare pentru transporturi. Deci trebuie să avem mare, mare grijă cum privim această propunere, să refuzăm excluderea transporturilor și dați-mi voie să vă amintesc că criza actuală nu pare să fi lipsit țările de competitivitatea lor de dinainte. Nu, dacă ne uităm la costurile de transport, vedem că a afectat bugetul, asta în mod direct. Și în loc de a spori rezervele, cred că acum e momentul să atragem atenția tuturor colegilor asupra faptului că dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt, pe fondurile de concurență o să avem un cutremur la centru. Din partea comisiei, domnul Bercoviț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru calitatea și gradul de interes al acestui raport, care conține multe elemente care, în opinia mea, se aliniază perfect propunerii comisiei, mai ales axarea pe rezultate, pe sustenabilitate și pe obiectivele Europa 2020. În ceea ce ne privește noi, cel de la comisie, am avea o serie de comentarii în ceea ce privește formularea și echilibrarea propunerii. În propunerea noastră am încercat să integrăm chestiunile care țin de schimbările de climă și de politicile de mediu, asta de la elaborarea strategiilor până la aplicarea directivelor relevante și până la programele însele atunci când e vorba de gestionarea programelor și de selectarea operațiunilor din teren. Asta intră direct în textul regulamentului. Apreciem preocupările noastre în legătură cu costurile externe, dar credem că această preocupare se regăsește acolo, mai ales în ceea ce privește aplicarea principiului poluatorul plătește. Deci nu e o chestiune de intenții, e o chestiune de formulare. Ajung acum la chestiunea echilibrului, la care s-a făcut referire în câteva cazuri. Una dintre propuneri referitor la toate trei regulamentele este aceea de a elimina obiectivul tematic privind transporturile per se și integrarea într-o economie cu emisii reduse de carbon, asta cu obiectiv tematic. Încă o dată, abordarea aceasta ar fi orecum cam prea restrictivă, mai ales dacă ne gândim la scopurile tratatului referitor la transporturi. Încă o dată, dați-mi voie să spun că multe dintre ideile noastre sunt și ale noastre și le găsim deosebit de interesante, asocierea cu țintele de emisii reduse de carbon 2050, însă ne, ne preocupă puțin această posibilitate de a spori oarecum povara administrativă. Asta ar fi o, o și-ar duce la o reacție negativă în statele membre. Pentru că aici avem nevoie de consens și, prin urmare, trebuie să mergem mai departe într-un mod care să includă și autoritățile administrative și autoritățile competente sau de resort. O altă chestiune care ține de formulare este cea referitoare la numeroasele referiri la tipurile de activități pe care le putem finanța. Tot ce ați adăugat dumneavoastră poate fi finanțat deja, probabil se pot face îmbunătățiri în materie de concentrare a fondurilor, mobilitatea urbană și așa mai departe, a fost menționat aici. Însă, dacă ne uităm și la amendamentele de alte comisii, multe lucruri s-ar putea să fie contraproductive pentru că îndepărtează atenția de la obiectivele concrete și de la rezultatele pe care vrem să le avem. Însă asta încă o dată e o chestiune de formulare. Foarte pe scurt, m-aș referi la finanțarea infrastructurilor din regiunile dezvoltate. A fost menționată deja aici. Opiniile diferă, însă vreau să fie foarte clar ce propune Comisia. Comisia propune să nu finanțăm infrastructura de bază. Infrastructura de bază pentru noi e infrastructura la scară mare, autostrăzi, Uh, linii de cale ferată de mare viteză în regiunile dezvoltate, cele mai bogate. Și acestea sunt regiunile care sunt la peste 90% din, din media comunitară, pentru că Comisia a propus introducerea unei noi categorii de regiuni tranziție. De ce am făcut asta? Nu pentru că nu considerăm că aceste lucruri ar fi, n-ar fi necesare, însă pentru că resursele disponibile în regiunile mai bogate sunt mici. Și atunci credem că pro- proiecte de amploare mai mică ar aduce plus valoare considerabilă. Deci se pot finanța acolo proiecte, dar de amploare mai mică. Statele membre care sunt eligibile pentru fondurile de coeziune, asta se aplică întregului teritoriu, indiferent de regiune. Deci este o, o excluziune de amploare mică dacă ne uităm la ansamblul resurselor disponibile o singură chestiune referitor la turism. Pentru noi, turismul este o activitate economică deosebit de importantă. Nu este un obiectiv ca atare, dar poate contribui la realizarea mai multor obiective ale strategiei 2020. Creează locuri de muncă, creează creștere și asigură și o politică de mediu adecvată. Deci n-aș bloca turismul într-un singur domeniu. În ceea ce privește indicatorii, da, o să vedem cum îi putem îmbunătăți și o să avem o discuție mai în detaliu cu raportorul pe această chestiune tehnică. Vă mulțumesc. Very, very briefly. Foarte succint, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să dau un răspuns. Este vorba despre infrastructurile care oferă servicii de bază și rețelele inteligente. Cred că este vorba despre un semn rău aici, pentru că atunci când, sunt, când finanțarea este mică în aceste regiuni, este nevoie de câteva stimulente. Nu suntem la momentul potrivit pentru așa ceva. Atunci când bugetul este foarte mic, este vorba despre stimulente foarte mari. Este nevoie de stimulente foarte mari. Și totuși este vorba despre prioritățile europene, despre prioritățile zonelor dezvoltate. Și pe mine m-a frustrat acest lucru. Nu s-a vorbit despre valoarea adăugată europeană și prioritățile europene. Și pe mine mă enervează acest lucru. O linie de mare viteză poate să înceapă într-o zonă dezvoltată, dar poate avea o destinație complet difer- diferită. Există două puncte terminus, terminus, cel puțin așa era ultima dată când am verificat eu. Michael, te rog frumos. Da, putem și noi să facem, să dăm un asemenea exemplu. În uh, Germania am uh, finanțat uh, linia Nürnberg-Erfurt, dar aceasta, aceasta se continuă până la München. Au fost investiți un miliard de euro într-o linie care este o prioritate germană. Era vorba despre prioritatea germană de a reunifica estul și vestul, dar am dus acest lucru până la graniță și pot să îți dau nenumărate exemple în care fonduri, în care proiecte naționale finanțate din fonduri europene s-au adeverit a fi uh, importante pentru prioritățile europene. Trebuie să găsim o soluție pentru acest, uh, pentru acest fapt. Dacă un drum este finanțat, atunci este irelevant dacă se percepe taxă pe acest drum, pe această autostradă dacă există fonduri pentru o cale ferată, atunci um, taxele și costurile, uh, e bine, pentru acestea proporția de cuvințare este de 3 sferturi. Cred că ar trebui să se aplice pentru toate modurile de transport și nu uh, doar pentru unele nu trebuie să existe dezavantaje pentru căile ferate față de căile rutiere. Cred că putem să ajungem la un compromis aici. Atunci când ne vorbim despre zonele dezvoltate și despre orașe, pe de o parte, unele regiuni uh, vor beneficia de exceptare atunci când există un impact puternic. Uh, de aceea am spus că nu este nevoie să cădem de acord asupra infrastructurii de bază. Dar atunci când este vorba despre un oraș mare, Dacă se construiesc, de exemplu, tramvaie, se consideră că acesta este un proiect de infrastructură de bază? Dacă există un impact semnificativ asupra schimbării climatice, atunci nu sunt de acord cu voi. Țările dezvoltate și, dezvoltate și orașele mari nu sunt, un, nu sunt cel mai bun exemplu de protecția mediului. Un singur comentariu legat de uh, traducerea în limba germană. Doream doar să specific că a existat o problemă. Apoi să trecem la fondurile de coeziune. Dacă 3,5 miliarde sunt folosite pentru o linie importată de carne ferată, atunci um, acest lucru este minunat. Dar atunci când avem două țări, dacă uh, Cehia uh, spune că un anumit, o anumită rută este prioritară pentru ea, un anumit uh, canal navigabil intern, dacă traficul scade pe acest canal, atunci um, este o nebunie să continuăm investițiile. Cred că trebuie să spunem acest lucru Comisiei. Dacă vrem să transferăm 10 miliarde de euro, trebuie să avem un cuvânt de spus asupra destinației acestor bani. Nu înțeleg cum puteți să spuneți că noi nu avem niciun cuvânt de spus aici. Noi suntem unul dintre cele trei organisme legislative ale Uniunii Europene și refuz să accept această excludere. Desigur, cifrele pe care le-am prezentat eu sunt destul de ambițioase, dar uh, sunt sincer. Nu, nu cred că trebuie să fie de acord toată lumea cu mine, dar cel puțin uh, Uh, pentru 40% investiții în liniile ferate avem o majoritate. Celelalte cifre, ei bine, le putem discuta, dar este important să avem uh, majoritatea acolo unde este important. Cel puțin 40% pentru liniile ferate. Ne-am înțeles. De asemenea, doresc să spun Uh, statelor membre, Polonia, Bulgaria, România, în ultimii 10 ani și fondurile pe care le-au, uh, uh, le-au primit deja, cred că 90%, cel puțin 90% au fost investiți în drumuri. Eu am folosit căile ferate din aceste țări și pot să vă spun că durata de transport este foarte, foarte mare. Am spus că Austria dorește să construiască trei tuneluri în momentul de față. Toți experții spun că proiectele vor costa 50 de miliarde de euro. Toată lumea presupune că Austria nu are fondurile necesare. Uh, Uh, asta pentru că Austria întotdeauna a um, mutat datoria înspre căile, înspre companiile de cale ferată și de aceea ne-am pierdut și ratingul. De aceea, în context european, preferăm să vedem o legătură uh, um, cu aceste proiecte care ar putea uh, fi foarte benefice pentru Graz și alte orașe din Austria dar de asemenea ar putea fi benefice și pentru alte regiuni din Europa. De asemenea, tunelul Severin este, face parte din patrimoniul UNESCO, trebuie să avem grijă foarte mare ce facem aici. Eu uh, se pare că mi-a expirat timpul, vă mulțumesc foarte mult pentru sugestii și sper că vom putea colabora în rodnic și să producem un raport bun. Mulțumesc, Michael! Termenul limită pentru amendamente este 7 mai la ora 12. Se votează pe 13 în comisie și în iulie vom vota în plenară. Mulțumesc foarte mult! Nu am nimic la rubrica diverse, doresc doar să vă amintesc că următoarea reuniune va avea loc 7 mai la Bruxelles la ora 15. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumim și interpreților și ne vedem data viitoare.